time to start because that... Stimați colegi, e vremea să începem deoarece la ora 4 președinția belgiană uh, își va prezenta programul prin reprezentantul Consiliului. Ca atare, permiteți-mi să trec la ordinea de zi dacă nu aveți obiecții sau comentarii, vă rog. Doamna Declan, cu câteva săptămâni în urmă au fost niște întrebări referitoare la ACA. Acceptăm uh, uh, produsele industriale. Propunerea mea către comisie, către comisie era viza calendarul și anume ce se întâmplă în această săptămână. Așa cum putem vedea, uh, acest punct nu se află pe ordinea de zi nici astăzi, nici mâine. Pot să înțeleg că, urmare a intrare în vigoare a tratatului de la Lisabona, puterile uh, comisiei noastre, a, uh, puterile comisiei au sporit și deciziile pe care le are respect deciziile pe care le au coordonatorii noștri Eh, de a nu pune acest punct pe ordinea de zi în această săptămână, însă, așa cum am sugerat, domnule președinte și tuturor eh, coordonatorilor de grup, acest punct trebuie să fie neapărat pe ordinea de zi după vacanța de vară, neapărat în septembrie. E nevoie de o dezbatere, în special de eh, vizând Uh, ajutorul umanitar către Gaza, așa cum uh, Lady Ashton a formulat în declarația sa ieri aceste probleme. De asemenea, pe uh, martie 23 martie a fost aprobat prin Consiliul Uniunii Europene un acord Apoi mai vorbea și de acordul vizând produsele farmaceutice și este foarte important ca uh, să nu întârziem toate aceste um, procese legislative, ci din potrivă să le accelerăm mm, și subliniez faptul că nu e vorba de arme, ci de produse farmaceutice și despre viețile oamenilor. Iată de ce uh, vă solicit și vă încurajez, domnule președinte, să-mi susțineți propunerea și să programați această dezbatere în luna septembrie vizând țările ACA. Mulțumesc! pentru aceste observații. Subiectul pe care îl menționat, prin decizia coordonatorilor, inclusiv coordonatorul grupului nostru politic a votat pentru a nu-l pune acum pe ordinea de zi și nu voi schimba acest, această decizie decât dacă toți coordonatorii, inclusiv coordonatorul grupului nostru politic, se exprimă altminteri. Dacă nu aveți și alte obiecțiuni, adoptăm ordinea de zi. Aceasta se consideră adoptată. Din moment ce uh, vicepreședintele nostru nu este deocamdată cu noi și dânsa mi-a spus că nici nu va putea să vină astăzi la ședință, punctul 3 de pe ordinea de zi țări de origine anumitor produse vor fi Uh, acest punct 3 va fi tratat abia mâine și în loc de acesta ne vom ocupa de punctul 11 de pe ordinea zi, programul de la Stockholm, aspecte de drept civil, comercial, drept familie și drept internațional. Um, raportorul este domnul Joe Higgins de la grupul GUE. Uh, la punctul 2, în ce privește comunicările președintelui. Ca de obicei, ca adesea, ședința noastră este transmisă prin webstream pe internet. Aveți toate documentele necesare în dosarele dumneavoastră, iar dacă aveți întrebări administrative, vă puteți adresa secretariatului. Doresc să vă mai informez că pentru anul 2011 toate comisiile, inclusiv a noastră, sunt obligate să includă anumite uh, întâlniri în zilele de luni și miercuri. Va trebui să ne prelungim programul cu uh, două treimi pentru a respecta uh, noile prevederi ale Tratatului de la Lisabona. Calendarul va fi supus atenției Comisiei uh, la următoarea noastră întâlnire la propunerea secretariatului. Mai doresc să vă informez cu privire la solicitarea IMCO asupra uh, dosarului Made din ce privește Uh, IMCO, președintele acestei comisii, mi-a solicitat să amânăm calendarul de adoptare a regulamentului indicând țara de origine pentru a permite IMCO să formuleze un aviz. M-am consultat cu raportorul, doamna Muscardini, și cu toți coordonatorii. Și toți au dat un răspuns uh, pozit, uh, negativ. Deoarece din 2005 la Consiliu se uh, lucrează și sub președinția belgeană se contează pe abordarea acestuia și uh, Comisia ar dori să se asigure că se obține un acord în primă lectură. încă din uh, timpul președinției belgene curente. Uh, domnul Malcolm Harbour a obținut din partea mea toate asigurările uh, de o colaborare strânsă. IMCO s-a exprimat deja pe această temă în rezoluția sa vizând un regulament asupra numele textilelor și etichetarea produselor textile. Cu toate acestea, regret faptul că IMCO nu poate contribui la acest dosar Made in. Așa cum v-am anunțat, trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, care înlocuiește punctul 3 și care va fi tratat abia mâine în absența doamnei Muscardini. Um, punctul 11 se referă la aspecte de drept civil, comercial, dreptul familiei, vizând punerea în aplicare a programului de la Stockholm în domeniul justiție, libertate, securitate, așa cum știți, uh, Comisia Juri pregătește un raport de inițiativă vizând diversele aspecte legale ale punerii în aplicare a programului de la Stockholm și care uh, a fost uh, finalizat pe 20 aprilie. Jurii a abordat o serie de probleme vizând armonizarea legislației, standardizarea conceptelor legale și a procedurilor legale, recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești, toate acestea au legătură și cu alte dosare inclusiv uh, lupta împotriva contrafacerii, contrafacerii drepturi de proprietate intelectuală, traficul ilicit de arme și așa mai departe. Ca atare îi dau de îndată cuvântul domnului Higgins pentru a-și prezenta proiectul de aviz. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Programul de la Stockholm definește și programul de cooperare vamală, precum și cooperarea polițienească, tot ce ține de politicile de viză, azil și migrație. Așa cum știți, programul de acțiune al Comisiei uh, se află în uh, vizorul Comisiei Jurii care elaborează un raport. În ce privește programul de la Stockholm, atinge extrem de multe aspecte ale comerțului internațional care ne, ne interesează. E vorba în special de importul de medicamente uh, contrafăcute, dreptul de proprietate intelectuală și, desigur, traficul de arme. Aceste trei puncte aș dori eu să le uh, ridic în mod deosebit. Cred că armonizarea în Europa poate fi benefică pentru cetățeni cu condiția să se facă într-un mod democratic și să implice consultare. Există multe aspecte ale programului de la Stockholm care vizează uh, organizațiile non-guvernamentale care susțin drepturile uh, cetățenilor. Aș dori să spun că nu susțin multe uh, aspecte uh, Uh, bunoarea, intensificarea mecanismelor de supraveghere a cetățenilor și așa mai departe. Susțin, în schimb, și cred că ar trebui să susținem cu toții, o campanie coordonată împotriva produselor contrafăcute. Uh, trebuie să ținem seama de uh, bunăstarea consumatorilor, de siguranța consumatorilor și atunci când e vorba de amenințarea sănătății publice și a mediului, cred că trebuie să fim extrem de atenți. Mai cred că medicamentele contrafăcute sunt o problemă extrem de importantă care se cere abordată, deoarece e o amenințare la sănătatea publică și siguranța cetățenilor. Cu toate acestea, armonizarea dispozițiilor vamale nu trebuie să împiedice comerțul cu medicamente generice. Uh, trebuie să ținem seama de presiunea pe care exercită marile companii farmaceutice. Iată care ar fi observațiile mele. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Ați primit și dumneavoastră proiectul de raport, dar are cineva observații, întrebări? Domnul Iacolino, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu cât se poate de succint Vă doresc să iau cuvântul în ce privește acest proiect de aviz pe care uh, îl va trimite INTA. Eu am analizat proiectul de aviz al domnului Higgins și sunt de acord cu inițiativa dumnealui. În mare, acest proiect poate să fie uh, apreciat în mod pozitiv, dar cred că trebuie să se facă câteva retușări, câteva corecții. Este evident că procesul de, procesul de armonizare este foarte important și trebuie susținat. În ce privește pasajele cu privire la comerțul cu medicamente, chiar și medicamentele generice, Mi-e teamă că nu se definesc foarte bine lucrurile, pentru că știți foarte bine că medicamentele sunt niște bunuri uh, foarte importante pentru sănătatea umană și atunci ele trebuie tratate altfel și în plus trebuie să dezvoltăm schimburile comerciale cu țările terțe. Iată și acesta este un pasaj important să nu uităm și faptul că programul de la Stockholm se dorește a fi unul în favoarea cetățenilor pentru că prin acest program se uh, uh, consfințește dreptul la cetățenia europeană. Și atunci trebuie să se elimine toate frontierele care mai există în ce privește libertatea de circulare. Și de aceea doream să fac anumite observații și anumite ajustări pe care am să pot să le trimit raportorului prin intermediul anumitor amendamente specifice. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Deci, domnul Salvatore Acolino din partea PP a luat cuvântul. Mai dorește altcineva? Dacă nu, atunci am să dau drept tul de cuvânt comisiei. Domnul sau doamna Moilen? Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, programul de la Stockholm reprezintă un cadru de acțiune în domeniul JAI pentru următorii cinci ani. Am notat uh, punctele dumneavoastră de îngrijorare, mai ales în ce privește lupta împotriva medicamentelor contrafăcute sau uh, faptul că trebuie să se acorde uh, întâietate uh, justiției chiar și în afacerile de comerț internațional. Comisia a redactat acest plan de acțiune pentru a acoperi majoritatea măsurilor care vor fi luate în următorii cinci ani pentru a promova obiectivele acestui program. Vor mai exista și alte măsuri, de exemplu, Direcția Generale Justiție și, Direcția și Afaceri Interne vor avea propriile lor programe de inițiativă care, bineînțeles, vor fi trimise Parlamentului. Iar în ce privește uh, rămacele dumneavoastră, vor fi și ele transmise direcțiilor generale competente în fond. Vă mulțumesc, spune președintele. Vă reamintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este uh, 13 iulie la prânz. Intervenție din sală. Aveți cuvântul. Da, raportorul, domnul Higgins. Da, doream numai să profit de ocazie ca să mulțumesc secretariatului comisiei noastre pentru ajutorul acordat și pentru faptul că, ca întotdeauna, au dat dovadă de mult profesionalism. Deci țineam să adresez aceste mulțumiri. Vă mulțumesc, spune președintele. Acum trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, relațiile comerciale între Uniunea Europeană și America Latină. Este raportul domnului Helmut Scholz de la GUE. Trebuie să examinăm proiectul de raport. Așa cum știți, în luna martie au început negocieri între Uniunea Europeană și Columbia și Peru pentru aceste acorduri multipartite și în mai au început, au fost încheiate discuțiile pentru un parteneriat de asociere cu America Latină. De asemenea, un acord de asociere cu Mercosur uh, discuțiile cu privire la acesta au fost relansate. Noi urmărim îndeaproape toate aceste negocieri. Comisia noastră, de asemenea, analizează viitorul cadru al relațiilor comerciale între noi și America Latină și așteptăm rezultatul consultărilor publice pe care le-a lansat Comisia Europeană pe această temă și vom uh, primi raportul Comisiei asupra rezultatului acestor uh, consultări în luna octombrie. Deci acum dau cuvântul raportorului ca să ne facă o introducere la raportul dumnealui. Cred că ați primit proiectul în dosarul dumneavoastră. Ai cuvântul, dragă Helmut. Nicht das erste Mal, dass wir uns in den letzten Monaten mit diesem Thema beschäftigen. Ich möchte mich Vă mulțumesc. Domnule președinte, deja de mai multe luni de zile ne ocupăm de acest dosar și țineam să vă spun că de îndată ce am avut primul schimb de opinii, am vrut să țin cont de toate comentariile colegilor și care în general au fost pozitive și vă mulțumesc pentru toate contribuțiile dumneavoastră. În raportul meu am vrut să subliniez principalele caracteristici ale relațiilor dintre Uniunea Europeană și America Latină. Este un continent enorm, așa cum știți cu toții. Și așa cum ați reamintit, uh, domnule președinte, relațiile comerciale cu țările de pe acest continent au cunoscut uh, o o nouă uh, amploare, o nouă formă de dezvoltare, așa cum trebuie să ținem cont de ultimele evoluții pe plan politic în această regiune a lumii. În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European are noi competențe chiar și în ce privește comerțul internațional, iar relațiile comerciale cu America Latină trebuie să capete o dimensiune um, esențială. Ar trebui ca prezența noastră în regiune să fie întărită și ar trebui să existe o mai mare apropiere între noi și partenerii din aceste țări. Și această cooperare trebuie să fie nu numai una de natură pur comercială, ea ar trebui să se manifeste și în alte domenii, fie el social, uh, politic și, bineînțeles, economic, economic în sensul foarte larg al cuvântului, mă gândesc la toate uh, punctele precum uh, um, crearea de locuri de muncă, ajutorul acordat IMM-urilor și așa mai departe. Avem nevoie de o politică comercială modernă. pentru ca relațiile noastre comerciale să se dezvolte într-un climat cât mai favorabil. De asemenea, ar fi de dorit să putem să ne aducem contribuția pentru a ajuta aceste țări să atingă obiectivele de dezvoltare ale mileniului și toate celelalte obiective care țin de uh, stabilitate, de menținerea democrației și de respectarea drepturilor omului. Am mai discutat despre toate aceste lucruri în cadrul audierii pe care comisia noastră a organizat-o și am văzut uh, care este atitudinea țărilor din regiune în ce privește protecția mediului înconjurător, în ce privește uh, OMG-urile și așa mai departe. Strategia comercială a Uniunii Europene trebuie să fie elaborată cu multă precizie și noi trebuie să ne aducem contribuția la această strategie. În ce privește calendarul, cred că este momentul potrivit pentru că putem chiar să analizăm negocierile în curs și să spunem um, cam cum am vrea să se desfășoare uh, negocierile care vor fi lansate în curând. Am văzut uh, cum au fost semnate acordurile cu uh, regiunea uh, Anzilor, cu țările din America Centrală și am asistat la reluarea negocierilor cu țările din Mercosur. Oricum, principalul punct este să avem relații durabile pe termen lung. Am încercat să insist asupra acestui lucru în raportul meu. Și, da, sunt convins că Uniunea Europeană are un rol de prim plan de jucat pentru viitorul acestei regiuni. Însă, ceea ce uh, am încercat eu să arăt în raportul meu este că există niște piloni uh, esențiali despre, de care trebuie să ținem cont atunci când elaborăm strategia comercială uh, a Uniunii Europene pentru America Latină. Nu am vrut să intru prea mult în detalii pentru fiecare țară în parte, ci mai degrabă să am un fel de uh, fir roșu, să arăt care sunt constantele pentru relațiile comerciale cu fiecare țară sau fiecare din aceste regiuni. care ar fi caracterul obligatoriu, care ar fi normele uh, inconturnabile din această nouă strategie comercială cu America Latină. Știm că uh, în uh, acordurile de liber schimb au existat unele probleme, de exemplu acordul de liber schimb cu Chile, cel cu Mexic, probleme pe care le cunoaștem cu toții, despre care au discutat toate grupurile politice. De asemenea, în ce privește acordul de liber schimb cu Peru și cu Columbia, și aici punctele de vedere sunt divergente, însă cred că suntem în mare de acord asupra felului în care trebuie să arate această nouă strategie comercială. Uh, am vorbit despre problemele care au apărut uh, cu Organizația Mondială a Comerțului, mai ales uh, din cauza acordului de liber schimb cu Peru și Columbia, suntem foarte conștienți de provocările deosebite dificile care, uh, cu care ne vom confrunta pe viitor. Dezvoltarea economiilor uh, țărilor din America Latină este pentru ei lucru cel mai important și numai dacă aceste economii se vor dezvolta, ei vor putea să exporte mai mult către Uniunea Europeană. La fel cum o fac uh, marii noștri parteneri comerciali, precum Argentina și Brazilia. Toate aceste subiecte pe care tocmai le-am enumerat se regăsesc în uh, raportul meu. În acest continent avem parteneri uh, mari și parteneri mai mici, fiecare cu specificitățile sale economice, cu propriile sale dificultăți în ce privește piața muncii, um, evoluția um, economiei, dar Uniunea Europeană trebuie să vadă aici tot atâtea oportunități pentru a stabili o cooperare fructuoasă pentru toate părțile implicate. Eu am vrut să enumerez, să enumăr, mă scuzați, toate aceste lucruri, de aceea acum n-am să mă mai lungesc. Eu sunt raportorul, am uh, încercat să colaborez și cu raportorul din umbră. Cum spuneam, au existat mai multe dificultăți. Aș fi vrut să aprofundez diferitele aspecte, cum spuneam, dar pentru mine uh, există mai ales un fir roșu, o constantă și mă bucur dinainte să primesc amendamentele dumneavoastră ca să pot să îmbogățesc acest raport ca să pot eventual să-l nuanțez, ca să pot să introduc noi aspecte. Termenul limită de depunere a amendamentelor este 9 iulie, deci mai sunt câteva uh, zile înainte să plecăm în vacanță ca să uh, vă mai aduceți contribuția la acest raport. Și cred că ar fi de dorit ca atunci când ne reîntoarcem din vacanță să putem să discutăm uh, despre amendamente în grupul de lucru care va fi eventual uh, constituit și să subliniem uh, viitorul relațiilor comerciale dintre noi și America Latină. Thank you, Helmut Scholz. Let's open discussion. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul uh, membrilor comisiei. Pablo Salva din partea PPE are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului raportor pentru acest document, care merge pe calea cea bună. Într-adevăr, America Latină reprezintă un partener esențial al Uniunii Europene, iar în vreme de criză e nevoie să ne consolidăm și mai mult relațiile comerciale de pe o parte și alta a Atlanticului. Este în egală măsură un prilej de a ne promova valorile sociale, de mediu, privitoare la drepturile omului, și așa mai departe. Sunt de acord cu raportorul că Uniunea Europeană nu numai că poate, dar și trebuie să joace un rol important uh, pe continentul Americii Latine. Cu toate acestea, nu sunt de acord cu unele aspecte din acest raport. E vorba de cele două viteze pentru acorduri la considerentul H, trebuie să ținem minte că acordurile erau întemeiate pe o abordare uh, de la regiune la alta, iar în cazul Columbiei și Peru, acordul este o prelungire a acordului de cooperare cu comunitatea andină. Noi suntem de părere că Uniunea Europeană nu dă dovadă de fragmentare, ci aici uh, consolidează relațiile, strânge relațiile cu uh, țările care doresc să înregistreze progres mai departe. La alineazul 18, iarăși un aspect la care doresc să fac referire, aici nu ar trebui să ne încetinim progresul cu alte țări care doresc să-și îmbunătățească pe stația pe 4 iulie. Guvernul columbian a hotărât să își uh, retragă uh, procesul de pe rol de la Curtea de Justiție Andină. Vorbim aici de sectoare cu productivitate sporită. Adâncirea relațiilor comerciale va ajuta la um, depășirea unor lacune și la promovarea anumitor sectoare în uh, America Latină acordurile tradiționale cu aceste țări trebuie să fie însoțite de reforme sociale și fiscale care să le permită să, le permită să repartizeze profitul obținut de pe urma acestor acorduri populației. La anul 25 se face referire la un nou instrument de investiții și de finanțare. Trebuie să să facem acest lucru posibil pentru IMM-uri, mai ales, care reprezintă cel mai, cea mai mare sursă de creștere, iar acest lucru este fundamental pentru IMM-uri și pentru internaționalizarea lor. În final, doresc încă o dată să mulțumesc domnului raportor pentru acest document, pentru activitatea sa și Vom depune amendamente pentru a ne exprima părerea privind acest subiect foarte important și sunt gata să cooperez cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Emilio Menendez are cuvântul din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte! Domnul Scholz nu a precupețit niciun efort cu acest raport și acest lucru se vede. Acest fir roșu despre care a vorbit uh, se vede foarte bine în raport. Putem să fim de acord sau nu în ceea ce privește anumite aspecte ale acestui fir roșu. Cu toate acestea, nu se, nu se știrbește cu nimic coerența acestui raport. Și așa cum a spus antevorbitorul meu, este vorba aici, în egală măsură, despre valorile europene și uh, răspândirea acestora în America Latină. Domnul Scholz pune mare accent pe crearea de locuri de muncă, toate bune și frumoase, dar această obsesie trebuie să meargă mână în mână cu valorile europene și cu interesele europene. Într-adevăr, aceste valori și interese europene trebuie să fie respectate. Trebuie să respectăm, uh, trebuie să se respecte drepturile omului în America Latină și nu numai, în toată lumea. Acest lucru reprezintă și pentru mine o prioritate, bineînțeles. Nu vreau să mă întind prea mult astăzi, fiindcă am pregătit și eu niște amendamente, dar o să menționez câteva aspecte. La punctul E, de pildă, colegul nostru, domnul raportor, spune, citez, Comerțul între Uniunea Europeană și America Latină este asimetric. După mine, ar trebui spus că comerțul între Uniunea Europeană și unele țări din America Latină este asimetric, fiindcă nu este vorba aici de toate țările Americii Latine. La punctul 6, raportorul spune că salută evoluția Braziliei, Ecuatorului și Boliviei. Bineînțeles, putem vorbi despre toate acestea. Pe de o parte, Bolivia și Ecuadorul, Brazilia pe de altă parte, dar eu aici aș vrea să înaintez un amendament pentru a spune că avem noi politici comerciale care au fost desfășurate și care au dus la reducerea inegalităților și a sărăciei. fără să, să dăm numele acestor trei țări. La punctul 15 al raportorului, mi se pare cumva un, o atitudine superioară. Parlamentul European, Europa, Comisia nu pot înființa mecanisme de depunere a plângerilor pentru populația din America Latină și organizațiile din această zonă. America Latină trebuie să fie cea care să înființeze un astfel de mecanism, să instituie un astfel de mecanism. Cu tot respectul, mi se pare ne la locul lui să cerem comisii să instituie un astfel de mecanism, pentru că ar fi o dovadă de ingerință politică, cel puțin. Și la punctul 6 doresc să înaintez un amendament, fiindcă după mine problema generală este soluționată, nu mai subzistă controverse mari în ceea ce privește tarifele aplicate bananelor cred că problema în linii mari, subliniez acest lucru, s-a rezolvat. La punctul 17. Aici avem o problemă de interpretare. Versiunea în limba engleză și versiunea în limba spaniolă la punctul 17 nu spun același lucru. În limba engleză, bun, nu știu cum stau lucrurile în versiunea germană, versiunea originală, dar la, în engleză, la punctul 17, se spune stresses the Parliament still has to ratify the agreement. Parlamentul trebuie să, ra- să ratifice încă acordul, iar în spaniolă se spune că unele parlamente trebuie să ratifice în continuare acordul. În engleză se spune parlamentele, iar în spaniolă unele parlamente. Eu doresc să depun deci un amendament în acest sens. Fiindcă, după mine e limpede, parlamentele trebuie să ratifice acordul foarte clar. Este ca și cum am spune că Comisia de, dispune de legislație inițiativă. Este evident, par, parlamentele trebuie să ratifice acordul. Eu aș retrage referirea la Bolivia, fiindcă ea și-a retras plângerea depusă la Curtea de Justiție a Comunității Andine. În ceea ce privește nevoia de renegociere a mandatului de negociere, după mine, și împărtășesc aici părerea grupului meu, dacă nu mă înșel, nu are niciun sens să revizuim uh, condițiile de negociere. Poate ar fi, ar fi bine să efectuăm studii de impact în mod regulat, dar nimic mai mult. În cele din urmă, UNASUR merită felicitări, așa cum face și raportorul, dar am putea să mergem chiar mai departe. Am putea spune că UNASUR nu e de ajuns să spunem că UNASUR ar putea să joacă un rol important pe viitor, fiindcă UNASUR joacă deja un rol foarte important în regiune. Acum ceva vreme, UNASUR a împiedicat un război civil în Columbia. Astfel încât sunt de părere că trebuie ca acest punct 21 să, să, se, să fie la prezent și nu la condițional. Conchid eh, spunând că cu siguranță colegul Salba și alți colegi vor eh, susține un amendament care se referă la succesele președinției spaniole, mai ales în contextul summitului de la Madrid. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc foarte mult. Domnul Sturdy, vicepreședinte al comisiei noastre are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Scholz, vom duce o luptă grea. Ați făcut referire la, și aici mă refer la punctul 19 de, pe, de la pagina 8. A spus că Parlamentul trebuie să fie strâns implicat în negocierile acordului UE-Mercosur dumneavoastră sau Comisia ne-ați putea spune s-a schimbat ceva cu privire la Mercosur de la ultima noastră negociere cu privire la acordurile de la Doha? Ce ne face să credem că ne întoarcem la negociere? În al doilea rând, Comisia sau dumneavoastră, ați putea să ne răspundeți la întrebarea privind Argentina și uh, blocada sa asupra produs- produselor procesate, dar uh, Uh, și inclusiv a celor care vin din Brazil. Dar Mercosur se va extinde și se pare că există foarte multe, conforte, o, un mare grad de neliniște în grupul Mercosur la ora actuală. Acestea sunt întrebările mele pentru domnul raportor sau pentru comisie. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Am trei puncte foarte rapide. Întâi de toate trebuie să spun că este un raport foarte bine scris, mai ales pentru uh, standardele instituției noastre și doresc să felicit pe raportor și pe colegii săi pentru un raport atât de limpede. Din păcate, trebuie să spun cu nu, că nu sunt de acord cu uh, toate punctele și acest lucru vă va surprinde. Mă preocupă în special alineatul 1 în care se spune Emphasizes the Lisbon Treaty to find the EU trade policy as an integral Policy for international". Action. Trebuie să spun că din punctul de vedere al partidului și al grupului meu, uh, noi considerăm că comerțul trebuie să fie de stă- sine stătător și nu trebuie să se supună unei agende politice sau alteia și cred că ne va fi foarte, foarte greu să acceptăm acest prim alineat. În rest, uh, su- abia aștept să um, aprofundez uh, aceste, aceste și aceste tematici, dar vreau să termin așa cum am început. Uh, felicitând raportorul pentru un raport extrem, extrem de bine redactat, care oferă o excelentă bază pentru viitoarele discuții. Vă mulțumesc! Complimentele au fost notate, spune președintele. În ce privește comisia, dăm cuvântul domnului Matias Jorgensen. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să fiu la rândul meu succint în comentariile mele. Voi repeta unele remarci generale deja pe care deja le-am făcut uh, ultima dată când noi am avut prilejul să discutăm acest lucru. Suntem într totul de acord că e nevoie de o viziune coerentă în ce privește uh, comerțul cu America Latină, care să ducă la o integrarea obiectivelor mai largi de uh, integrare regională și coeziune socială. Iată de ce Uniunea Europeană, în relație cu America Latină, nu urmărește um, acorduri de, pe termen lung, ci uh, e vorba de uh, acorduri de asociere mai largi, încurajând dialogul și cooperarea politică mai ales în folosirea acestor fonduri. În ce privește uh, acordurile libere de uh, cooperare, trebuie ca uh, acestea să fie în acord cu uh, întreaga legislație UE. În linii mari, domnule președinte, noi Urmărim în continuare eforturile dumneavoastră în acest domeniu și așteptăm cu interes să știm că asta e poziția Parlamentului European. Acest domeniu cu siguranță va continua să fie extrem de important în eforturile noastre și în relațiile noastre externe în următorii ani. Așa cum ați putut, uh, vă, putut vedea prin acordurile pe care le-am încheiat recent, în pozițiile noastre uh, credem că sunt fructoase Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș dori foarte pe scurt să adresez câteva, uh, să răspund câteva întrebări adresate în mod direct, referitor în special la problemele importurilor de produse alimentare europene în Argentina. Este o problemă pe care am abordat-o cu maximă seriozitate și Prin canale diplomatice, deci din Bruxelles, am încercat să punem lucrurile în mișcare în Argentina, am preluat problema și la nivel oficial cu autoritățile argentiniene, în marginea uh, primul, primei, primului mecanism de um, conciliere care s-a derulat la Buenos Aires. Uh, toți partenerii argentini de la Mercosur erau prezenți pentru a avea un efect maxim. Rapoartele delegației noastre arată că am obținut efecte, uh, containerele cu produse mm, europene au început să fie deblocate. Cred că trebuie să spunem că acțiunea noastră a avut efecte certe. Însă continuăm să abordăm problema extrem de serios și vom continua negocierile cu Argentina și partenerii din Mercosur. Într-adevăr, Mercosur uh, este foarte probabil să se lărgească, e o problemă de integrare internațională a unor mecanisme care se depilează acolo. La fel și Uniunea Europeană se lărgește și atunci când luăm decizii, luăm decizii suverane. Și nu permitem uh, partenerilor noștri să influențeze decizia noastră de a integra uh, noi membri. La fel trebuie să înțelegem procesul de lărgire Uh, din Mercosur. Încă se așteaptă ratificarea parlamentelor pertinente. Acest proces este extrem de complex. Venezuela trebuie să integreze achiul Mercosur și nu se știe când uh, Venezuela se va așeza realmente la masa negocierilor. Rămâne de văzut. Momentan nu este cazul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă aveți niște remarci pentru ghere, domnule raportor? Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, dragi colegi, pentru comentarii, precum și pentru evaluarea muncii noastre de până acum. Doar un comentariu fundamental care reflectă cele spuse. Comerțul și politica externă. E adevărat, comerțul nu este în mod direct un instrument de politică externă, însă Uniunea Europeană se uh, gândește la relațiile cu partenerii săi externi și suntem judecați prin prisma acelor relații Ni se cere să jucăm ca uh, un actor unic în acele relații, așa cum ne lasă de înțeles tratatul de la Lisabona. Uh, rolul de politică externă al Uniunii Europene și de coerență la acest nivel în diversele domenii trebuie să fie prezent și trebuie să ținem seama de acestea și în viitoarele noastre relații de comerț, inclusiv cu America Latină și cu orice altă țară din lume. În ce privește Mercosur, sunt de acord cu Comisia. Ce face Mercosur este problema țărilor membre Mercosur și trebuie să ținem seama de faptul că procesul de negociere uh, derulat în Mercosur va avea o influență asupra relațiilor dintre Uniunea Europeană și diversele state membre Mercosur. Cu siguranță, relațiile noastre comerciale cu acele regiuni vor fi influențate de acest fenomen. Odată ce voi vedea propunerile dumneavoastră de amendamente, uh, voi vedea ce putem prelua. Sunt sigur că uh, Uh, unele dintre amendamente vor putea fi incluse și voi încerca să găsesc o redactare care să nu fie aplicabilă unei singure țări, ci care să țină seama de diversitate și de caracterul cooperărilor noastre comerciale cu uh, diversele state. La punctul 17, într-adevăr, cred că este o problemă de traducere, deoarece versiunile engleză și germană sunt identice, deci probabil s-a strecurat o problemă în traducerea spaniolă. Dar nu este o contradicție. Aceasta poate fi remediată. În cele din urmă aș dori să mulțumesc uh, doamnei Privas în special, dar întregului meu staff, pentru o cooperare extrem de strânsă uh, pe acest raport și mulțumesc pentru posibilitatea pe care ați mi a oferit-o ca uh, raportor să particip în divers, la diversele vizite ale delegaților, pentru că mi-a permis să am o viziune asupra Americii Latine pe care nu am avut-o în trecut. Thank you. Let me recall just to finish this file. Președintele, permiteți-mi să vă reamintesc pentru a încheia acest dosar că termenul limită pentru amendamente este 28 iulie Și înainte să trecem la punctul 5 de pe ordinea pe zi, uh, da, revin, ora pentru depunerea amendamentelor este ora 18 pe 28 iulie. Permiteți-mi să observ că numărul 4 din scrisoarea noastră circulară a fost distribuit. Este vorba de newsletterul nostru. Uh, și mulțumesc tuturor celor care au preparat acest buletin de informare. Vă mulțumesc foarte mult! Întrucât invitatul nostru tocmai a sosit, vom trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. Îi urez bun venit domnului Steven Vanecker, uh, viceprim-ministru și ministru pentru afaceri externe și comerț internațional în guvernul belgian. Dumnealui reprezintă astăzi aici președinția curentă a Consiliului European și ne va adresa câteva cuvinte vizând prioritatea, prioritățile Consiliului European în domeniul comerțului internațional. continuând, nu e așa, eforturile unei președinții spaniole extrem de uh, eficace. Este rândul Belgiei să preia președinția rotativă a Consiliului și îi dorim să fie cel puțin la fel de uh, încununată de succes. Ca atare trebuie să urez uh, noroc invitatului nostru și guvernului pe care îl reprezintă pentru președinția uh, Uniunii Europene. Urez așadar bun venit și vă dau cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, întâi de toate, vă mulțumesc pentru cuvântul de bun venit. Îmi dă ocazia să subliniez un lucru pe care președinția belgeană l-a formulat extrem de clar atunci când și-a prezentat prioritățile la Strasburg, și anume faptul că ne dorim o relație foarte bună cu Parlamentul European și suntem perfect conștienți de rolul important pe care tratatul de la Lisabona l-a acordat Parlamentului și avem intenția de a ține seama de prevederile acestuia. Este limpede că atunci când e vorba de a vedea configurația comerțului internațional. Ne dorim o relație de încredere între dumneavoastră, Parlamentul European, uh, membrii acestei comisii în special și Consiliul. Desigur, nu trebuie să vă reamintesc că prioritățile pe care le voi formula trebuie percepute din, din perspectiva trioului celor uh, președințiilor Spania, Belgia și Ungaria. Așa cum și domnul președinte a menționat, pe 23 iunie Uh, colegii mei spanioli au prezentat în fața uh, dumneavoastră progresul uh, realizat de către Consiliu în primul semestru. În ce mă privește, sper să progresăm, să ducem mai departe obiectivele și ținând seama și de programul de lucru al Comisiei. E vorba de a ține seama atât de substanța cât și de noile competențe oferite de tratatul de la Lisabona. O remarcă de ordin general, nu trebuie să vă reamintesc de uh, proporțiile crize cu care ne confruntăm în Europa și care încă nu s-a încheiat și faptul că e nevoie de a găsi niște soluții chiar în sânul Uniunii Europene, iar Uh, politica de um, comerț intern este un, un instrument care poate stimula competitivitatea. Sigur, nu este soluția la toate problemele, dar cu siguranță este o parte a soluției dacă împreună toate cele 27 de state membre arătăm că suntem în măsură să ne susținem interesele comerciale în beneficiul cetățenilor noștri, ținând seama în același timp de dezvoltarea celor mai sărace țări. Doresc să vorbesc despre obiective în șase părți. Întâi, um, multilateral track, apoi negocierile regionale și bilaterale, apoi mă voi ocupa de noul proces al Tratatului de la Lisabona și implicațiile pentru echilibrul dintre instituții. În partea a patra voi vorbi despre relațiile de comerț cu principalii noștri parteneri la capitolul 5 voi vorbi despre dimensiunea de dezvoltare a comerțului și, în fine, voi încheia cu agenda președinției, cu uh, prioritățile și prevederile acta. Întâi de toate, în ce privește abordarea multilaterală, în contextul liberalizării comerțului, președinția belgeană este în favoarea multilateral track. Uh, trebuie ca uh, runda de la Doha să rămână printre prioritățile noastre. Cunoașteți poziția europeană și sunt convins că uh, problemele de uh, organizare mm, ne vor permite totuși un acord pentru a uh, promova economia mondială și să uh, combatem tendințele protecționiste. Uh, un, concluziile G20, summitului G20 din Toronto de la sfârșitul iunie um, solicită o reevaluare în cadrul summitului de la Seul din noiembrie, însă uh, trebuie să dăm dovadă de realism. Este limpede că, așa cum s-a întâmplat și în trecut și cum se prescrie în tratat, uh, Comisia uh, și președinția vor informa membrii Parlamentului European. Atunci când uh, negociem la nivel regional și bilateral acorduri de, uh, comerț, uh, de liber comerț, trebuie să înlocuim acordurile multilaterale. Este adevărat că acordurile regionale și bilaterale um, răspund liberalizării prevăzute de OMC. Președinția va face tot ce poate pentru ca toate negocierile în curs de dezvoltare la nivel regional să poată să progreseze, mai ales cu Euromediu, Consiliul de Cooperare a Țărilor din Golf, cu Mercosurul, precum și negocierile bilaterale cu țări precum India, Singapore, Canada și Ucraina. Și acolo unde este posibil, președinția va încerca să ajungă la încheierea acestor acorduri. În ce privește negocierile regionale, Bineînțeles că suntem perfect conștienți de particularitățile fiecarei uh, regiuni. Știm că pentru mai multe dintre ele negocierile au fost suspendate timp de ani de zile. Și atunci când vom um, evalua uh, um, stadiul în care se află negocierile, ne vom gândi la fiecare caz în parte. Și de fiecare dată vom ține cont, bineînțeles, de interesele statelor membre. Consiliul va monitoriza îndeaproape toate aceste negocieri pe baza rapoartelor întocmite de comisie și ținând cont de uh, uh toate prevederile directivelor în curs. În ce privește EU-Mercosur, pentru a avea un succes, trebuie neapărat să ne ocupăm de toate aspectele, inclusiv bunurile industriale, serviciile și agricultura, precum și protejarea drepturilor de autor și licitațiile eh, finanțate de bani publici. Apoi, în ce privește Euromedul, cunoașteți foarte bine care sunt obiectivele noastre, ne dorim o zonă de liber schimb cu o liberalizare progresivă a comerțului de bunuri și servicii care să includă dezvoltarea sustenabilă a regiunii și, bineînțeles, niște prevederi cu caracter obligatoriu în ce privește comerțul și reglementarea economică. Acum, în ce privește America Centrală, Consiliul încă nu a primit o propunere din partea Comisiei pentru a semna un acord care, așa cum știți, a fost finalizat în luna mai. Consiliul își va adopta decizia pentru a mm, conchide acest acord după ce va obține acordul Parlamentului European potrivit articolului 218.6a din tratat. În sfârșit, dacă este să discut despre negocierile cu Consiliul de Cooperare a Țărilor din Golf, în ciuda progreselor care au fost făcute deocamdată, rămân anumite chestiuni nerezolvate, mai ales în ce privește comerțul. Va exista, va avea loc, mă scuzați, un Consiliu comun care se va întâlni pentru a 20 oară oră și va discuta despre tarifele vamale. Acum, la capitolul negocieri bilaterale, nu vă veți mira dacă vă confirm că închiderea, conchiderea acordului cu Corea de Sud este pentru noi o prioritate. Acum discutăm despre acea clauză de salvgardare cu dumneavoastră și procesul trebuie să ne ducă la luarea unei decizii astfel încât acordul să poată să fie semnat după ce Parlamentul European își va fi dat avizul. Acest acord este uh, înțelegerea cea mai ambițioasă pe care Uniunea Europeană a negociat-o vreodată de când și-a lansat strategia globală în octombrie 2006. Consiliul este perfect conștient de acest lucru, precum și de nevoia de a evalua îndeaproape toate aspectele politice și economice ale acestui acord pentru a găsi un echilibru între interesele tuturor și pentru a asigura eficacitatea clauzei de salvgardare. Vom face tot ce putem pentru ca Parlamentul European să fie într-o poziție în care să primească textul final al acordului atunci când îl vom avea după pauza de vară și pentru care să poată să-și dea acordul. Apoi, în ce privește uh, țările ASEAN, unde lucrurile uh, sunt extrem de încete, părțile au ajuns la uh, concluzia să stopeze convorbirile regionale, discuțiile regionale și să se gândească la un mod mai adecvat de a negocia acordurile de liber schimb. Și având în vedere această circunstanță, Uniunea Europeană a hotărât mai degrabă să aibă negocieri bilaterale cu acele țări, Uh, astfel încât să putem să consolidăm toate aceste acorduri pe o bază regională. În ce privește Singapore, vor avea loc două runde de negocieri, uh, următoarea fiind în septembrie, prima a, avut deja loc în prima jumătate a anului 2010. În ce privește acordul de liber schimb cu India, știți bine că negocierile au început în anul 2007, au avut loc nenumărate întâlniri S-au făcut progrese, însă există în continuare dificultăți, precum ar fi tarifele vamale și chestiunile legate de licitații și sperăm ca până la sfârșitul anului să existe progrese, însă este greu să uh, prevedem așa ceva acum. În ce privește Canada, Uniunea Europeană negociază un acord uh, economic și de comerț uh, comprehensibil, cu alte cuvinte, un acord care ne-ar aprofunda relațiile economice și comerciale. Este o inițiativă ambițioasă pentru că ne dorim să putem să profităm de ambele părți de tot, tot potențialul nostru în ce privește comerțul cu bunuri și cu servicii, în ce privește protejarea cât mai eficientă a drepturilor de autor și în ce privește angajamentele noastre pe plan social și de protecția mediului înconjurător. De asemenea, sperăm ca uh, la toamnă să putem să facem progrese și să ajungem la încheierea acordului într-un timp rezonabil. Acum, despre Ucraina. E adevărat că negocierile, deși au început încă din 2008, au întâmpinat dificultăți. Mi se pare chiar foarte dificil acum să vorbim despre o posibilitate de a merge mai departe, mai ales având în vedere uh, toate uh, problemele de acces pe piață pentru anumite sectoare. Ucraina este un partener important pentru Uniunea Europeană și Consiliul speră ca negocierile să poată să avanseze un pic în următoarele șase luni. Ultimele lucruri ar vrea să le spun despre acordurile de liber schimb cu Peru și Columbia. După ce Comisia a finalizat negocierile asupra acordului multipartit în martie 2010, Consiliul așteaptă acum propunerile oficiale ale Comisiei pentru a demara procedura de semnare și de uh, concluzionare a acestui acord. Dacă îmi permiteți, acum am să dau mai multe detalii în ce privește principalele modificări pe care le-a adus intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona asupra politicii comune comerciale. Una din aceste transformări, una fundamentală, ține de competențele crescute la Parlamentul European în ce privește adoptarea măsurilor interne care implementează politica comercială comună și în ce privește acordurile de comerț internațional. Noi salutăm aceste importante schimbări și uh, suntem mulțumiți de faptul că vom avea o cooperare mai strânsă cu Parlamentul European în ce privește chestiunile comerciale și de altfel această cooperare deja a demarat. Ne vom asigura că toate procedurile prevăzute în Tratatul de la Lisabona vor fi aplicate în integralitate și vor fi respectate obiectivele Uniunii Europene ce privește politica comercială. O altă provocare majoră o reprezintă competența exclusivă a Uniunii Europene pentru investițiile străine directe. În următoarele luni, Consiliul va încerca să găsească două căi pentru a integra aceste investiții în universul UE. Uh, o primă cale este proiectul de regulament asupra modalităților de tranziție pentru acordurile bilaterale existente și o a doua cale este o comunicare a Comisiei despre viitorul politicii europene în acest domeniu. Comis eh, Consiliul deja a primit propunerea ale Comisiei și dezbaterea poate acum să înceapă. De asemenea, Parlamentul European a primit acest proiect de propunere, proiectul regulamentului, care trebuie acordat potrivit procedurii legislative ordinare. La fel se întâmplă și cu comunicarea. Noi ne vom asigura că Parlamentul European va fi tot timpul ținut la curent în ce privește discuțiile care vor începe la Consiliu. De asemenea, președinția va face tot ce poate pentru ca aceste discuții să avanseze într-un mod cât mai constructiv. Scopul nostru este să facem tot ce putem pentru ca Consiliul să aibă liniile uh, generale, liniile de orientare stabilite înainte de sfârșitul mandatului nostru. Acum, dacă permiteți, aș vrea să vorbesc despre relațiile noastre transatlantice, precum cele cu Rusia și cu China. Nu are sens să mai spun că relațiile cu Statele Unite ale Americii sunt cele mai importante pentru Uniunea Europeană. În 2009, în ciuda crizei financiare, Europa a exportat pentru mai mult de 204 miliarde de euro de, în formă de bunuri și 159,8 miliarde a fost valoarea importurilor de bunuri din Statele Unite ale Americii. În ce privește serviciile, cifrele sunt de asemenea foarte mari. Astfel putem să vedem cât de interdependente sunt economiile noastre, pentru că avem o piață comercială de mai mult de 700 de milioane de consumatori. În timpul mandatului nostru avem intenția să intensificăm eforturile în uh, ce privește dialogul cu partenerul nostru transatlantic pentru a avea un parteneriat strategic uh, multi uh, lateral și cât se poate de uh, uh, exhaustiv. De asemenea, vom încerca să putem să întărim munca în cadrul Consiliului Economic Transatlantic. Ca în orice alt domeniu, cu cât Uniunea Europeană uh, vorbește la unison, cu atât putem să ne apărăm mai bine punctele de vedere și să facem să uh, câștige interesele noastre. În ce privește Rusia, și aceasta este prioritară pe agenda noastră. Avem uh, relații comerciale robuste cu acest partener cheie și până recent uh, comerțul, uh, schimburile comerciale între economiile noastre au crescut în mod constant. Din nefericire, acest trend a fost întrerupt de criza economică și de măsurile unilaterale care au fost adoptate de Rusia pentru că ele au afectat comerțul bilateral. Negocierile de aderare la OMC și negocierile pentru a încheia un nou acord au înlocuit actualul parteneriat de cooperare, care era în centrul relațiilor noastre dintre Rusia și Uniunea Europeană. Consiliul este un partener al uh, negocierilor de aderare, sprijină aceste negocieri de aderare ale Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului și speră că noul acord care va fi semnat cu Rusia va îmbunătăți calitatea relațiilor noastre comerciale. Și ar fi foarte bine dacă totul ar fi în acord cu noul parteneriat pentru modernizare care a fost semnat cu ocazia ultimului summit uh, UE-Rusia. Consiliul de asemenea dorește să sprijine angajamentul Rusiei de a elimina orice fel de măsuri care perturbă piața și de a uh, renunța la toate uh, măsurile protecționiste care au fost luate în timpul perioadei de criză și care au fost consolidate prin introducerea unor uh, tarife vamale comune între Rusia, Belarus și Kazakhstan, pentru că s-a creat această uniune vamală. Consiliul nu are nimic împotriva unei uniuni vamale, însă este îngrijorat din cauza repercusiunilor negative pe care le poate avea o asemenea politică asupra negocierilor de aderare ale Rusiei la OMC. În ce privește China, noi suntem cât se poate de vigilenți și în același timp de îngrijorați, pentru că aici este o adevărată provocare pentru politica noastră comercială comună. China a devenit cel de-al doilea mare partener comercial al Uniunii Europene după Statele Unite ale Americii și este principala sursă de importuri. Suntem însă, în același timp, mă scuzați, principalul partener comercial al Chinei. Piața Uniunii Europene uh, a contribuit mult la creșterea economiei chineze datorită exporturilor și Uniunea Europeană a beneficiat de pe urma creșterii pieții chineze și este cât se poate de receptivă la dezvoltarea relațiilor comerciale. Însă noi dorim să ne asigurăm că China com, uh, face comerț cu noi pe baze cât se poate de juste și respectă drepturile de autor și își respectă angajamentele de membru a Organizației Mondiale a, Comerci, a Comerțului. Concurența este cât se poate de dură, nu este nimic neobișnuit în asta, însă concurența trebuie să fie una uh, loială și să nu se facă pe bază de uh, discriminare față de um, investitorii europeni pe piața chineză. Aș vrea acum să discut despre o nouă temă care preocupă președinția belgeană și anume dezvoltarea uh, uh, comerțului cu acest aspect al ajutorului la dezvoltare. În aceste șase luni, trei subiecte mi se par importante. Sistemul generalizat de preferințe, uh, acordurile de parteneriat economic și acordul în ce privește bananele. În ce privește acordurile de parteneriat economic cu țările uh, ACP, obiectivul nostru a rămas neschimbat. Trebuie să putem să încheiem acorduri cât se poate de uh, complete, pentru că numai aceste instrumente ne vor permite să obținem uh, dezvoltare prin comerț și să putem să uh, revitalizăm fluxurile comerciale între Uniunea Europeană și țările ACP. În ce privește sistemul de preferințe generalizate, acesta este foarte important pentru întreaga abordare a strategiei comune comerciale. Parlamentul European a subliniat pe bună dreptate în rezoluția sa din luna martie rolul pozitiv pe care un asemenea instrument l-ar avea pentru țările în curs de dezvoltare. Însă, nimic nu poate fi perfect în această lume și ne putem întreba dacă actualul sistem nu poate să fie îmbunătățit. Comisia, prin urmare, va încerca să revizuiască uh, sistemul în vigoare acum în următoarele luni. Chiar dacă suntem de acord cu propunerea Parlamentului, noi preferăm să nu existe niciun fel de situație de uh, vid juridic uh, și mai degrabă să revizim uh, regulamentul în vigoare decât să adoptăm unul nou. În ce privește acordul cu privire la banane, care a fost semnat recent de Uniunea Europeană cu țările din America Latină pe de o parte și cu Statele Unite pe de altă parte, uh, a arătat, acest acord a arătat capacitatea Uniunii Europene de a rezolva o dispută comercială care dura de foarte mult timp într-un mod constructiv. Aș vrea să insist mai ales asupra faptului că există uh, un aspect care trebuie luat în considerare în acest acord semnat la Geneva, mai ales cel cu privire la uh, Uh, uh, îngrijorările țărilor din America Latină și a țărilor ACP cu privire la acele produse, așa numitele produse tropicale și care au o uh, preferință pentru um, intrarea lor pe piața europeană. În încheiere, aș vrea să spun câteva cuvinte cu privire la ACTA. Acordul pentru lupta împotriva comerțului cu produse contrafăcute. Comisia dumneavoastră a discutat deja despre acest dosar în nenumărate rânduri, inclusiv în prezența Consiliului și de aceea nu are rost să vă reamintesc care este perspectiva istorică a acestor negocieri. Aș vrea numai să subliniez faptul că o protejare eficientă a drepturilor de proprietate intelectuale este o prioritate politică care a fost recunoscută de ambele instituții. Noi ne dorim să avem cât mai multă transparență și de aceea Consiliul a uh, vrut să implice societatea civilă și toți actorii interesați în discuția uh, uh, proiectului de text, astfel încât să putem să avem un schimb de vederi pe această temă. Cea de-a noua rundă de negociere a avut loc la uh, Lucerna pe 28 iunie uh, anul curent și participanții au putut să amintească cât de important este acest cadru de negocieri și mai ales să vorbească despre acele lucruri care nu erau acoperite de acta pentru că nu erau incluse, de exemplu, noile tipuri de drepturi de autor și, de asemenea, acta nu își propunea să uh, um, diminueze protecția uh, drepturilor de autor în vigoare. Acta nu va împiedica părțile semnatare să respecte drepturile fundamentale și libertățile. Va fi coerent, în coerență cu acordul TRIPS al uh, OMC și cu declarația asupra uh, uh, TRIPS și asupra îngrijirilor de sănătate. În sfârșit, aș vrea să subliniez faptul că pentru Consiliu Parlamentul European și în special Comisia dumneavoastră au un rol foarte important de jucat în ce privește negocierile ACTA potrivit prevederilor acordului de la Lisabona. Sunt cât se poate de încrezător în faptul că contribuția dumneavoastră va fi una indispensabilă. Domnule președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor, politica comercială comună se află la o răscruce de drumuri și acum scriem un nou capitol. Președinția belgeană dorește să coopereze cu dumneavoastră și să opereze schimbările care se impun. Pe 31 decembrie am vrea să ne uităm înapoi și să spunem suntem pe drumul cel bun. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Minister, for this. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule, pentru această comunicare cuprinzătoare, exhaustivă privind uh, prioritățile comerciale ale președinției belgiene. Vă informez că ieri a avut loc o ședință de informare tehnică privind uh, ultima rundă a negocierilor ACTA. Domnul comisar de Hucht uh, este prezent astăzi în Parlament la Comisia Libe, însă, și cred că va vorbi despre ceva diferit. Dar aveți uh, pe deplină dreptate, era, era avut loc o întâlnire informativă privind acta. Trecem acum la întrebările din partea membrilor comisiei, care, număr de șapte, doresc să ia cuvântul, fiecare grup politic are un reprezentant, deci o să încerc să vă limitez timpul de vorbire la patru minute maxim o să întreb uh, cu, o să încep cu reprezentantul PPE-ului. Mulțumesc, uh, domnule ministru pentru prezența dumneavoastră. Sunt sigur că sunteți o persoană ocupată. Sunt, mai, sunt foarte impresionată de programul pe care l-ați zugrăvit și de ce ați spus la Strasburg. În ceea ce privește politica comercială, fiecare președinție însă ne spune aceleași lucruri, aceleași lucruri și poate că asta este principala problemă. Aici, președinția spaniolă a, a enumerat unele acțiuni pe care le va lua, mai ales în ceea ce privește America Latină, dar în Uniunea Europeană avem foarte multe negocieri bilaterale și tratate bilaterale, iar în același timp spunem că suntem pentru negocierile de la Doha. Sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră, dar... Aș dori să vă întreb cum ar putea Uniunea Europeană să se asigure că se înregistrează progres la negocierile de la Doha și cum ar putea să facă acest lucru într-un mod plin de miez. Din negocierile ulterioare nu reiese că ar fi simplu acest lucru. Ați spus pe bună dreptate că rolul Parlamentului European s-a modificat în urma tratatului de la Lisabona. Semnificativ. Și, asemenea comisarului de Gucht, și dumneavoastră sunteți foarte conștient de această schimbare. Dar aș dori să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră cooperarea pe viitor? Și încă o observație. Acum câțiva ani mă ocupam de uh, raportul privind uh, relațiile economice și comerciale cu Rusia. Iar acel uh, raport mai este valabil și astăzi, fiindcă nu s-a obținut prea multe. Credeți că Rusia va deveni membru OMC? Vă mulțumesc! Mulțumesc din partea Uh, socialdemocraților Kader Arif. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc președinției belgiene pentru această intervenție. În primul rând, v-ați referit foarte precis la acordurile bilaterale, dar grupul nostru este de părere că înmulțirea acordurilor bilaterale nu duce la o politică multilaterală. Iar acest lucru este o realitate în comerțul mondial. Este vorba de multilateralismul uh, care este în, dez, în dezvoltare, iar noi, um, noi punem accentul pe acordurile bilaterale. Apoi, în ceea ce privește coerența politicilor. Comisia, Consiliul, multă vreme, și mai fac acest lucru și astăzi, au avut o, vis- o viziune Uh, să zicem, strâmbă, care nu ține cont uh, de incidența asupra politicilor industriale, uh, agricole, de cercetare și noi considerăm că nu există o politică comercială care să nu meargă mână în mână cu toate politicile europene, mai ales politica industrială, iar acest lucru reiese foarte clar astăzi din mai multe acorduri bilaterale, cum ar fi cel cu Corea, mai ales în ceea ce privește industria auto. I-am spus și domnului comisar de Gucht faptul că în ziua de astăzi Uniunea Europeană caută în comerțul mondial să găsească noi piețe pentru întreprinderile sale. Iar în domeniul tehnologic, progresul este din ce în ce mai redus în anumite țări, și Uniunea Europeană cu toate acestea nu investește în cercetare, iar iar astăzi încercările de a pătrunde pe noi piețe, cum ar fi China, uh, se năruie astăzi. Următorul, următoarea chestiune. Noi am dorit să includem în acordurile bilaterale o serie de criterii pe care le vom propune pe viitor. Este vorba de diverse criterii care se referă la norme sociale și de mediu, bineînțeles, fiindcă nu putem avea un acord comercial fără ca Uniunea Europeană să fie un far călăuzitor aici și aici este vorba de criteriile stabilite de organizația de uh, organizațiile lucrătorilor, Organizația Internațională a Muncii, mă scuzați, care este părerea dumneavoastră? Noi um, în ceea ce privește faptul că Comisia și Consiliul consideră că tratatul de la Lisabona dă mai multe competențe tratatului uh, Parlamentul European, îmi cer scuze, dar realitatea se pare, se pare că este alta și, și cum se zice, cine s-a ars cu supă, suflă și în iaurt. Iar uh, acum uh, noi uh, participăm la comit- Comitetul 103. Vreau să vă întreb dacă, dacă dumneavoastră mâine veți accepta uh, solicitarea Parlamentului de a participa la Comitetul 133, îmi cer scuze, uh, iar uh, toate grupurile politice își doresc acest lucru. Iată deci am unele reticențe, îmi pare rău că sunt atât de sincer, poate brutal uneori. În ceea ce vește acta și, și eu vă felicit aici, dar ieri a avut loc o, o întâlnire informală, neoficială privind acta, dar uh, eu, eu nu eram prezent, dar asistenții mei erau acolo. Uh, și uh, nu am avut voie să transmitem mai departe informațiile de acolo. Ce rost mai avea să participăm acolo? Dacă parlamentarilor li s-a spus că această reuniune se desfășoară cu ușile închise și nu putem să transmitem mai departe informațiile. Iată deci uh, ce avem de spus în legătură cu acta și vă mulțumesc anticipat pentru răspuns. Mulțumesc din partea, uh, domnul, din partea grupului ALDE, domnul Cazac are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă felicit și eu pentru modul în care ați prezentat prioritățile președinției rotative belgiene. Îmi dau seama că dumneavoastră aveți ambiția de a continua ceea ce a început președinția spaniolă pentru a asigura o continuitate a activităților Uniunii Europene, o continuitate bine stabilită. Mă alătur celor spuse de colegii mei de la PPE și de la Socialiști Democrați în ceea ce privește așteptările Parlamentului European din partea președinției belgiene, cum ar fi asupra unor subiecte importante ca multilateralismul și noile competențe ale Parlamentului European pe care le-am dobândit în urma Tratatului de la Lisabona și așteptările legitime în ceea ce privește cooperarea cu Consiliul și Comisia spre a pune în aplicare aceste noi uh, competențe ale Parlamentului European. Înțeleg foarte bine, domnule ministru, că ne aflăm uh, într-o perioadă dificilă pentru țara dumneavoastră și iată, acum luați cârma Uniunii într-o vreme destul de grea, dar uh, poate să vă ajute faptul că domnul comisar însărcinat, de, însărcinat cu comerțul internațional este tot belgian, domnul De Gucht. Dar mm, Comisia, domnul comisar nu reprezintă statele membre. Bun, bun, știu, dar în ceea ce privește cooperarea Consiliului Comisia poate ajută. Voiam să vă spun că pentru noi, ca grup politic, este foarte important să știm dacă Comisia a spus că în cadrul negocierilor cu țările Mercosur va urma își va urma mandatul, în ciuda faptului că în Consiliu a, mai multe state membre și-au exprimat poziția în ceea ce privește acest mandat de negociere cu țările Mercosur, Mercosur mai ales în ceea ce privește agricultura. Cum vedeți dumneavoastră colaborarea cu Comisia privind această chestiune, în primul rând, și în al doilea rând, vreau să vă adresez o întrebare privind clauza privind drepturile omului din acordurile comerciale pe care le încheie Uniunea Europeană cu țări terțe, dumneavoastră doriți să mențineți, să unificați condițiile de aplicare a acestor clauze privind drepturile omului și modul în care vor fi negociate în acordurile cu țări terțe, cum ar fi Sri Lanka, Columbia, India și așa mai departe. Vă mulțumesc. Ianic Shadov din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Dacă nu mă înșel, în momentul în care ați prezentat prioritățile președinției belgene, ați spus foarte clar că nu doriți să duceți o politică teatrală de gesturi cu 20 de priorități și 30 de obiective, dar Ascultându-vă, mi-am dat seama că aveți totuși multe obiective și priorități. Bineînțeles, aveți o viziune largă a președinției dumneavoastră, care nu arată neapărat nivelul priorităților. În ceea ce privește acordul dintre Comisie și Parlament. Mi se pare că aici avem un aspect foarte important uh, asupra căruia noi am dorit să cunoaștem părerea dumneavoastră. Acum se discută despre participare parlamentarilor în cadrul reuniunilor de coordonare europeană, în cadrul negocierilor internaționale. Dumneavoastră sprijiniți această evoluție care ar transforma parlamentarii nu în negociatori, ceea ce nu cerem să fim, dar în actori care urmează îndeaproape negocierile. În al doilea rând, este vorba despre parteneriatul cu Turkmenistanul. Știți foarte bine că aceste negocieri nu au fost ușoare deloc, iar Parlamentul European și-a exprimat în nenumerate rânduri rezervele privind uh, chestiunea drepturilor omului în această țară. S-a vehiculat ideea unui acord contractual uh, sporit uh, la numai un an după iscălirea acordului de parteneriat și ne îngrijorează extrem de mult faptul că aceste noi negocieri se desfășoară în contextul în care se pare că situația drepturilor omului din această țară nu s-a îmbunătățit prea mult, astfel încât am dorit să știm care este părerea dumneavoastră cu privire la această chestiune. Președinția belgiană va aduce mai departe negocierile cu Turkmenistanul sau nu. Kader Arif s-a referit la o discuție foarte dificilă uh, cu, cu, uh, la, la, la confidențialitatea documentelor, bineînțeles, și eu am cerut acest lucru. Dar asta este pentru, uh, pentru mine personal, dar dacă nu putem ca la un moment dat să, fa- să luăm o acțiune politică cu privire la acta, atunci situația este ridicolă dacă facem ședințe și nu putem să vorbim despre ele după aceea și dacă sub, uh, dacă sub egida confidențialității avem acces la documente, după aceea suntem cu mâinile legate, noi ca parlamentari. Ce părere aveți dumneavoastră ca democrat? Ce înseamnă pentru democrație și pentru instituțiile europene acest lucru? Ați vorbit despre acordul multipartit uh, partinii cu Columbia și Peru. Eu cred că Parlamentul, uh, până la urmă, nu, nu, va, nu va fi solicitat privind acest acord în, înainte de al treilea trimestru 2011. Asta înseamnă că, spre deosebire de președinția spaniolă, dumneavoastră considerați că am negociat poate prea repede acest acord și că unele probleme nu au fost analizate destul. Știți că noi la comisia noastră am uh, discutat în nenumărate rânduri drept, despre drepturile omului și so- drepturile sociale din aceste țări Înseamnă oare că dumneavoastră considerați poate că negocierile au avut loc prea repede? Și uh, următorul, următoarea chestiune, summitul de la Cancun și chestiunile climatice figurează printre obiectivele dumneavoastră. Bineînțeles, aici discutăm despre emisiile de dioxid de carbon, de carbon despre tehnologiile uh, ecologice și în contextul climatic, aș dori să vă întreb dacă dumneavoastră doriți să vă însușiți acest uh, subiect pentru a face, pentru a face mai compatibil, pentru a face negocierile comerciale și instrumentele comerciale mai compatibile cu um, lupta împotriva schimbărilor climatice? Uh, Helmut Scholz from the United... Helmut Scholz, acum are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte doresc la rândul meu să mulțumesc uh, domnului ministru. Uh, munca extrem de precisă și deja în cursul dimineții uh, în Comisia pentru Afaceri Constituționale am avut un schimb de vederi și eram curios de abordarea președinției belgiene în ce privește um, una sau alta dintre probleme. Am rămas cu impresia că președinția belgiană este extrem de bine pregătită pentru următoarele șase luni. Doresc să subliniez două, trei puncte, fără să mai repet tot ceea ce s-a spus deja, însă mă interesează dacă luați în, luați în serios așteptările populației tuturor cetățenilor Uniunii Europene în ce privește relația în special cu Parlamentul și cu Comisia, deoarece aceste relații trebuie să fie tot mai transparente și să dumnească înțelegere. Aș dori să vă întreb ce credeți despre reimplementarea actelor delegate a, a, și implementarea codeciziei în probleme implicarea Parlamentului în problemele de uh, uh, comerț extern. Mă refer în special la articolele 271 și 272. Cred că președinția belgiană poate face un pas mare înainte, luând în serios așteptările cetățenilor, deoarece lor nu le pasă de articolele uh, de lege. Ei doresc soluții la probleme. Și Trebuie să contribuim la o cât mai mare coerență a politicilor europene. Este provocarea cea mai importantă și pentru președinția belgiană în domeniul comerțului de asemenea. Și pentru uh, noua sensibilitate în ce privește relația dintre uh, Consiliu, Comisie și Parlament. Cea de-a doua întrebare. S-a vorbit deja despre acta. Doresc să mai adaug doar un aspect la problema globală. Credeți că este necesar ca negocierile ACTA să fie duse la un uh, nivel uh, uh, multilateral în cadrul OMC, bună oară? E vorba, desigur, de cooperarea economică între Uniunea Europeană și țările din întreaga lume și pentru a nu uh, vă răpi prea mult timp, ați discutat despre acordul din bananele, însă atunci când Comisia a dat noi concesii Columbiei și Peru, eu am fost contactat să pregătesc un raport vizând America Latină, tocmai de ambasadorii țărilor ACP, care mi-au spus ce se întâmplă cu noi. își dă seama președinția belgiană că e nevoie de a uh, spori din partea Comisiei uh, susținerea și pentru celelalte țări APC. Sigur, s-a vorbit și despre drepturile omului și s-au menționat deja unele realități din lume. Doream să revin la Columbia În Parlamentul Flamand s-a respins un acord de investiție al Belgiei cu Columbia, tocmai din cauza problemelor vizând drept, încălcarea drepturilor omului în această țară. Credeți că va exista o nouă abordare a Consiliului pentru a influența toate aceste probleme? Și și oare aspectele politice vor influența relațiile economice ale Uniunii Europene cu celelalte zone ale lumii? Vă mulțumesc. În fine. William Dartmouth are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Ați vorbit despre China. Când am fost în SUA, în în toamna trecută, un profesor de la Harvard mi-a spus În China există o creștere de 10%, iar noi în Europa avem uh, șomaj de 10%. Pentru multe țări europene, această cifră a șomajului se urcă până la 20% și nu 10%. Aș dori să vă întreb, deci, care este părerea dumneavoastră privind, uh, privind moneda chineză și credeți că aceasta este subvalorizată? Și dacă ar trebui revalorizată? Credeți poate că China desfășoară un fel de mercantilism? În ceea ce privește instituțiile europene, Vreau să vă întreb următorul lucru. Acum avem, uh, prin tratatul de la Lisabona, un președinte permanent al Consiliului și un reprezentant, un alt reprezentant permanent. Aceste două posturi afectează în vreun fel prioritățile președinției belgiene în ceea ce privește comerțul internațional? Dat fiind că președinția rotativă belgiană durează numai șase luni. Și în ultimul rând, ați vorbit despre sistemul de preferințe generalizate care, după cum știți, mă interesează foarte mult pe mine și pe colegii mei. Și ați spus că anticipați unele schimbări ale sistemului GSP+. Ați putea să ne spuneți care sunt acestea? Vă mulțumesc. I have an additional request, but... Am și o solicitare suplimentară. No, colega noastră, Cristiana Muscardini, care se află la dreapta mea. Vă rog. Eh, Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim pentru expunerea extrem de completă și voi fi foarte succintă punându-vă doar câteva întrebări. Este oare posibil ca președinția belgiană să ține seama de necesitatea de armonizare a sistemelor de control sistemelor de control vamale eh, la eh, vămile eh, europene sau în lupta împotriva contrafacerii și împotriva introducerii mărfurilor ilegale pe teritoriul Uniunii Europene. Toate acestea nu sunt doar o gravă problemă economică, ci și o problemă pentru relansarea economiei noastre. De asemenea, pentru controlul sanitar va putea oare președinția dumneavoastră să pună uh, în aplicare un sistem de control ce să armonizeze metodele atunci când uh, vedem că la frontierele externe ale Uniunii Europene apar asemenea mărfuri ilicite? Lucrăm la un regulament uh, vizând uh, țările de origine ale produselor din țări terțe și, ce mă privește, cred că președinția belgiană va fi una foarte activă. Uh, și va putea atrage atenția Consiliului asupra acestei probleme, deoarece tocmai examinăm îndeaproape de câteva vreme deja această problemă. Din 2005, Comisia este la rândul ei foarte activă și încearcă să găsească o definiție. Pe de altă parte, știți la fel de bine ca și noi că Africa este un continent în care China și India dobândesc proprietăți funciare imense, ceea ce uh, prezintă un risc de destabilizare considerabil. În unele cazuri, aceasta creează probleme foarte grave Începește producția mărfurilor cu respectarea drepturilor omului. Nu credeți oare că și în acest caz e un exemplu de concurență neloială? Apoi, problema Mercosur. Urmărim aproape acest acord cu toții, așa cum au spus și colegii mei. Ne exprimăm oarecare preocupare în ce privește capitolul agricultură. Consiliul uh, sub președinția belgeană va trebui să acorde o atenție deosebită acestor aspecte care astăzi rămân în suspensie. Lucru periculos. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, până președintele. Permiteți-mi să vă pun și eu o întrebare referitoare la runda Doha. Se pare că noi continuăm cu ideea de a investi în concluziile trase la Doha, însă practic nu facem nimic pentru a uh, duce la îndeplinire acest obiectiv. Ce ar trebui să facem oare pentru ca uh, lucrurile să progreseze? Ce așteptăm? Așteptăm ca Statele Unite ale Americii să uh, bată palma cu India? Suntem de acord oare cu Statele Unite că Pac pachetul este inacceptabil astăzi și că țările dezvoltate, China, Brazilia și India, vor oferi mai mult decât am cerut noi de la ei în pachetul din 2008. Așteptăm pur și simplu ca Statele Unite să facă o magie uh, pentru a încheia afacerea și să pună pe masă uh, o afacere gata încheiată cu ceilalți parteneri majori? Pur și simplu stăm în expectativă și ne uităm la ei? În timp ce ei încearcă să obțină o afacere bună ca și partener uh, comercial important, uh, noi, Uniunea Europeană, pur și simplu stăm și așteptăm? E la latitudinea dumneavoastră să răspundeți la extrem de numeroasele întrebări care vi s-au adresat. Și pot să vă spun că avem cam 15-20 de minute, timp suficient pentru a răspunde tuturor întrebărilor. Voi face tot ce îmi stă în putere. Înțeleg limba germană, însă nu pot să vorbesc. Iată de ce vă voi răspunde în engleză. Anumite mesaje, într-adevăr, au fost trimise de președințiile anterioare. Este un lucru adevărat. Un alt coleg al dumneavoastră a spus că a fost un uh, tur de orizont destul de larg pentru cineva care nu poate să acumuleze toate prioritățile, dar este într-adevăr un tur de orizont, este imaginea lumii în care trăim și uh, tratăm subiectele care ne preocupă. E adevărat că dacă le cităm nu înseamnă că vom rezolva toate problemele în următoarele șase luni și cu siguranță nu dorim să dăm din mâini, ci vrem să fim cât mai sobri și să fim felicitați pentru rezultați decât pentru jocul de scenă sau anunțurile făcute în prealabil. Acest lucru implică adesea să auziți aceleași lucruri repetate de câteva ori întrebarea uh, care revine mereu este ce putem face în ce privește runda Doha. Haideți să acceptăm că este o problemă de um, o poartă deschisă oportunităților, dar iată o poartă care tocmai se închide. Avem însă convingerea că în câteva luni acest lucru se poate schimba. Un lucru pe care nu trebuie să-l facem este de a pretinde că discuțiile bilaterale sau regionale sunt o alternativă sau un substitut. Iată de ce trebuie să repetăm de fiecare dată faptul că Doha pentru noi este o prioritate și că în niciun caz, cineva a spus-o foarte bine, o, că o multitudine de acorduri bilaterale nu înseamnă multilateralism. Aveți perfectă dreptate, dar în același timp trebuie să fim pragmatici și haideți să nu uh, închidem uh, prăvălia cu totul. Uh, e adevărat, așteptăm runda Toha și am discutat cu domnul comisar de Hucht. Pur și simplu trebuie să continuăm discuțiile și nu să uh, avem o logică a abandonului. E adevărat Uh, este la latitudinea Statelor Unite ale Americii, dar nu numai al lor. Nu trebuie să dăm vina doar pe unul dintre parteneri. Acest lucru nu este folositor. Nu există joc nul aici. Tot putem câștiga cu condiția ca fiecare să facă progrese și haideți să sperăm că în câteva luni uh, porta oportunităților se va redeschide. Ei bine, spunând același lucru de mai multe ori și spunându-l cu convingere, credem că vom obține acest lucru. Domnule Cristo, m-ați întrebat cum vedem cooperarea cu Parlamentul European și unii dintre ceilalți colegi ai dumneavoastră au întrebat aceeași întrebare, uneori intrând în anumite în detalii, în ce privește Comitetul 133, care între timp a devenit eh, Comitetul TPS sau Comitetul 107. Ceea ce trebuie să reținem sunt două lucruri. La nivelul informării, tratatul de la Lisabona este mult mai explicit, mult mai explicit și trebuie respectat ca atare. Apoi, la final, Parlamentul European trebuie să-și dea acordul. Acest lucru înseamnă și că nu ne putem permite să ne imaginăm că nu putem asculta, că nu ascultăm Parlamentul European, fie că se exprimă printr-o rezoluție sau audiere, ca cea de astăzi, sau că diversele contacte formale, informale și așa mai departe, e liber că acestea trebuie să se multiplice pentru a putea asigura conexiunea între cele două instituții. Cineva mi-a spus, nu dorim să fim negociatori, ci vrem să fim actori. Haideți să fim totuși foarte atenți. Poate că e un joc de cuvinte și la rândul meu am fost parlamentar înainte de a fi ministru, uh, și continui să simt uh, fibra parlamentară în mine, dar atenție, poziția Parlamentului nu este uh, aceea de a negocia sau de a fi implicat ca și actor, ci aceea de incinta care poate controla, care poate spune nu suntem de acord, nu suntem satisfăcuți, dar care nu poate totuși să se implice într-o logică în care să devină negociator. E o problemă fundamentală, domnule președinte, ceea ce eu văd este informare, informația, faptul de a avea cât mai multe schimburi de opinii și faptul de a ști că la final Parlamentul este cel care își dă sau nu acordul. Puteți conta pentru noi pentru a instala ceea ce se numește cele mai bune practici, ă, fără însă a Uh, considera că parlamentarii trebuie să fie prezenți la negocieri. De multe ori nici Consiliul nu este prezent la negocieri. Există multe sarcini pentru care, în mod îndreptățit, știți de asemenea că uh, Belgia are o tradiție extrem de procomunitară, pro-comisie, așa încât uh, multe dintre aceste sarcini revin comisiei. Ce cred despre Rusia? Ei bine, da, da. Răspunsul este da. Cred că uh, pe durata vieții mele, Rusia va deveni probabil membru OMC. Prin râsul dumneavoastră uh, mi-arătați că mă considerați un om tânăr, lucru care mă flatează. Domnule am auzit multe comentarii interesante. Vorbiți despre un plus de coerență politică atunci când vă adresați nu doar uh, președinției uh, rotative responsabilă pentru partea Uh, comerciale, dar și uh, președintelui Consiliului Afaceri Generale, care, potrivit tratatului de la Lisabona, trebuie să asigure mai multă coeziune și coerență între diversele consilii. Uh, cu siguranță e nevoie de mai multă coerență între diversele foruri politice europene, să nu voi intra în detalii, decât eventual pentru a vă da dreptate. Atunci când vorbiți despre investiția în cercetare și așa mai departe, vă voi face referire doar la discuția extrem de importantă vizând strategia 2020, unde toate aceste elemente trebuie integrate. Am răspuns deja cu privire la Comitetul 133. Domnul Cajac, iată. Nu, nu trebuie să... Ați vorbit în franceză, cred. Da. Nu trebuie să vă fie de milă de mine. Uh, cartea mea de guvernare afacerilor curente. Cred că rolul președinției rotative a fost foarte bine pregătit din partea belgiană pentru că avem un staff important, e vorba de tehnicieni, nu doar de politicieni, suntem în foarte bună măsură, în ciuda situației din țara noastră, să asigurăm această președinție. Uh, colegul meu uh, din Guvernul European este, înainte de toate, un european. Apoi, Întrebarea vizând Mercosur și agricultura. Există o singură re- reuniune, un debriefing de fapt și suntem foarte atenți la suntem foarte atenți la sensibilitățile din zona agriculturii. Vom, am notat și vom ține seama de observațiile dumneavoastră. Deja am răspuns la o parte din întrebări. Acum, în ce privește Turkmenistanul, sincer, nu sunt pregătit. Ascultându-vă asupra Turkmenistanului, am avut impresia că e un fel de pars prototo pentru problematică care încearcă să vadă cum uh, sectorul comerțului poate constitui o pârghie în uh, Uh, ansamblul politicii externe a Uniunii Europene, dacă nu mă înșel. Am încercat să urmăresc uh, argumentația dumneavoastră mm, problema Turkmenistanului. V-aș solicita fie să-mi reexplicați problema, fie să acceptați să revin cu explicații suplimentare odată ce mă voi pregăti. În ce privește Columbia și Peru, nu nu mi se pare că ar exista vreo întârziere sau vreo accelerare nocive. Uh, procesul își urmează cursul așa cum acest lucru trebuie să se întâmple. Alți colegi au uh, uh, precizat problema guvernului belgian, care în anumite regiuni a decis să ezite în ce privește Columbia. Este o problemă importantă și trebuie să aibă de-a face cu felul în care ne integrăm prioritățile. Și trebuie să vă spun două lucruri. Întâi, nu trebuie să fim orbi la realitatea faptului că a avea comerț reprezintă deja o influență și o influență pozitivă asupra climatului social și inclusiv a politicilor de mediu, pur și simplu efectuând comerț cu o anume țară sau cel puțin, din punct de vedere intelectual, trebuie să fim deschiși la uh, argumentul potrivit căruia comerțul este important și în alte arii. Nu cred că este un răspuns ușor, însă pur și simplu spun că a întreținând relații de comerț cu un partener este începutul unei relații care să vă pună poziția de a cere ceva în schimb. Cea de-a doua observație este că uh, acordurile de tip nou au referințe explicite în ce privește prioritățile sociale și de mediu. Cred că Parlamentul uh, European a pus degetul pe rană. Uneori, ceea ce lipsește în activitatea Parlamentului este monitorizarea și anume a se asigura că lucrurile care sunt introduse în acorduri sunt într-adevăr aplicate ca atare. Situația, desigur, nu este niciodată perfectă ci perfectibilă. Și cum reușim să uh, facem acest lucru la nivelul comerțului pentru a obține ceea ce vrem de la parteneri? Este o întrebare care rămâne deschisă. Domnule Schulz, în ce privește relațiile interinstituționale și actele delegate, permiteți-mi în timpul pe care îl am la dispoziție paranteză, ieri am avut o discuție foarte bună cu comisarul Sivcovici, tocmai pe această problemă extrem de complexă a comitologiei, a actelor delegate. Și cred că acest lucru trebuie discutat într-un mod adecvat și să găsim justul echilibru între eficacitate și transparență, precum și legitimitate, legitimitate democratică. Nu sunt sigur că acta astăzi trebuie dus la nivel multilateral. Am încercat acest lucru și motivele pentru care acta progresează în ritmul în care o face nu e din cauza lipsei de parteneri. Nu prin multilateralism vom rezolva sau vom putea schimba problemele cu care ne confruntăm astăzi. Am vorbit deja despre Columbia. Domnule Darmat, m-ați uh, întrebat ceva despre moneda chinezească. În calitatea mea de uh, președinte al Consiliului și potrivit tratatului de la Lisabona, nu îmi revine mie să definesc politica Uniunii Europene. Să doresc totuși să vă răspund din respect. Cred că aveți dreptate atunci când spuneți că paritatea între moneda chinezească și uh, celelalte valute din lume are o influență asupra uh, creșterii exporturilor chinezești. Nu e o problemă de evaluare, este pur și simplu un fapt. În același timp, cred că uh, China au arătat în mod clar că doresc să restabilească un echilibru și o logică în dezechilibrele care există la nivel global. Însă acest lucru trebuie făcut uh, progresiv și nu în mod revoluționar. Mm, Mm, cred că este un lucru corect dacă ținem seama de aceste dezechilibre și de faptul că ele nu se vor schimba peste noapte. M-ați mai întrebat și despre uh, rolul lui Lady Ashton și al domnului Van Rompuy. Voi con- și voi conchide aici, domnule președinte. Doresc să repet ceva ce primul ministru și toți miniștrii din guvernul belgian au exprimat de mai multe ori. Dorim în mod real ca președinția belgiană să fie în linie cu tratatul de la Lisabona punct cu punct. Ceea ce înseamnă uh, să dăm un rol care nu e lipsit de ambiție președinției uh, belgiene. A avea ambiții ca președinție rotativă a contribui la cooperarea interinstituțională între Parlament, Comisie și Consiliu, între toate noile structuri și uh, poziții care au intervenit în joc, a ne asigura că acest cadru funcționează este în sine un obiectiv ambițios, însă președinția belgeană nu consideră că este în rolul de a uh, fi uh, liderul absolut al trupelor, însă va trebui probabil de multe ori să fie foarte atent la ce se întâmplă în spate și să vadă dacă cineva nu s-a pierdut cumva pe drum. Suntem foarte încântați să avem acum această președinție, deoarece credem că tratatul de la Lisabona trebuie în sfârșit să fie pus în aplicare literă cu literă și dorim să facem tot ce ne stă uh, în putință, inclusiv în această arie a comerțului și e limpede că uh, unele schimbări în uh, relația și în competențele Comisiei și ale Parlamentului vor avea un rol important de jucat. Am uitat oare ceva? Sistemul GSP Plus. Consiliul așteaptă cu interes uh, propunerea Comisiei uh, de revizuire a schemei GSP de sistem de preferințe generalizate. Așteptăm așadar pre- prezentarea comisiei și suntem determinați să lucrăm um, alături de Parlamentul European pentru a introduce un cadru legal adecvat care uh, să susțină uh, nevoile țărilor în dezvoltare și practic arunc mingea în terenul comisiei pentru că ei vor trebui să formuleze un text, noi îl vom analiza, iar când, uh, doar în momentul, desigur, în care comisia va fi gata cu acest text. Mulțumim foarte mult spuse, spune președintele. Uh, ca atare încheiem dezbaterea noastră. Nu mai avem timpul pentru o altă rundă de întrebări. Nu vă mai pot acorda cuvântul spune președintele. Permiteți-mi să mulțumesc invitatului nostru pentru prezentarea priorităților președinției belgiene. Suntem acum mult mai conștienți de prioritățile în materie de uh, politici și cu siguranță acesta nu este ultima oară în care ne întâlnim cu domnul ministru. Vă mulțumesc într-adevăr foarte mult. I will make myself available if, if needed. Huh? Okay, thank you very much. Goodbye. Thank you very much. Thank you. Thank you very much to you. Thank you very much indeed. You give my letter? Sure, go to? Uh, uh, Dragi colegi, ne mai rămân multe puncte pe ordinea de zi și înainte de reuniunea coordonatorilor trebuie să ne ocupăm de punctul 5 de pe ordinea de zi și dacă se poate și de punctul 7. Deci trecem acum la punctul 5. Vă rog frumos să faceți liniște, spune președintele. Deci, punctul numărul 5, poziția Parlamentului referitoare la proiectul de buget 2011, așa cum a fost modificat de Consiliu. Este un raportor, uh, un um, aviz, mă scuzați, raportor este domnul Peter Ștașni. Comisia noastră a decis să redacteze un aviz asupra proiectului de buget 2011. Comisia competentă în fond este Comisia de Bugete. Deci îi dau cuvântul domnului Peter Ștașni, raportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă reîmprospătez amintirile în ce privește acest proiect preliminar de buget. E vorba de uh, 142 de uh, miliarde în creditele de angajamente și avem aici o creștere uh, uh de 0,5% față de anul 2010 și o creștere de 5,8% în, în um, creditele de plăți față de anul 2010. La creditele de angajamente avem 1,14% din produsul național brut, iar creditele pentru plăți 1,04% din produsul național brut în jur de 4 miliarde de euro vor fi folosiți pentru creșterea economică, crearea de locuri de muncă și redresarea economică. Această măsură a fost, bineînțeles, salutată, având în vedere faptul că suferim în continuare de pe urma crizei. Există o mare uh, creștere în ce privește creditele de plăți, 18,9%, Comisia a spus că era vorba despre o creștere pentru întreaga perioadă 2007-2013 față de uh, uh, perioada precedentă a perspectivelor financiare multianuale la uh, uh, politica JAI, creditele de angajamente cresc cu 12,8%, iar cele de plăți cu uh, uh, 13%. În ce privește rubrica 4, 8,6 miliarde de euro sunt propuse pentru creditele de angajamente. La această rubrică ceea ce reprezintă o creștere cu 0,9%. De asemenea, se vorbește despre un fond monetar european. Lucrurile se schimbă uh, pe zi ce trece. Uh, abia se a primit textul final al rezoluției. Aici se vorbește despre o creștere cu 16%, însă efectul este nul pentru că anul trecut s-a operat o reducere cu 15%. În ce privește asistența macrofinanciară pentru reformele structurale pentru țările în curs de dezvoltare. Fondurile pentru acordurile de banane sunt din marginea de la rubrica 4 și 13 milioane de euro de la programele DCA și de asemenea alte câteva zeci de milioane de euro vor fi preluate de la programele de asistență civilă. Vestea bună este că la această rubrică Coreperul nu a făcut nicio modificare. În ce privește acțiunile pregătitoare, aș vrea să spun că există trei proiecte care sunt finanțate, unul în Beijing, unul cu patru locații în India și unul în uh, uh centrul uh, uh, de comerț ASEAN din Thailanda. Aceste uh, uh, centre ar trebui să acorde asistență uh, întreprinderilor europene care vor să se instaleze în uh, Asia și în special IMM-urilor. lor. În urmă cu câțiva ani m-am ocupat de acest lucru. Știu că este o investiție importantă, dar care ar trebui să își arate întregul potențial pe termen lung, pentru ca Europa să poată să investească mai mult în aceste țări, mai ales în India, în China deci noi ne așteptăm la o creștere cu 10% sau chiar mai mult a schimburilor comerciale. De aceea spun că această investiție este una binevenită pentru viitor, uh, uh, pentru prezența noastră în regiune. În buget nu se vorbește numai despre cifre. De aceea vreau să subliniez faptul că tratatul de la Lisabona ne-a conferit noi puteri și acum Comisia și Consiliul trebuie să țină cont de uh, noile date ale problemei. Parlamentul trebuie să poată să monitorizeze în mod eficient folosirea banilor contribuabililor europeni din bugetul european, mai ales în ce privește asistența macrofinanciară, uh, țările, ajutorul pentru țările industrializate uh, și uh, programul ajutor pentru dezvoltare. Comisia a pregătit un raport de monitorizare a operațiunilor Aid for Trade, ajutor pentru dezvoltare, și Parlamentul European va avea un cuvânt de spus. Uniunea Europeană nu a monitorizat până acum felul în care erau folosiți banii uh, uh, care erau acordați într-un uh, mod nespecificat, fără o destinație specifică. Iar acum acest lucru se va modifica. În ce privește instrumentul pentru țările industrializate, este o idee bună. El ar trebui să funcționeze foarte bine pe viitor. În ce privește măsurile de însoțire pentru banane, acestea ar trebui să fie bine implementate, în special pentru țările producătoare cele mai sărace. pentru că există și țări care nu se află neapărat în, în dificultate, care au făcut și ele, uh, au depus și ele cerere pentru a beneficia de pe urma acestor măsuri. Tot ceea ce uh, este prevăzut de Tratatul de la Lisabona, mai ales în ce privește competențele Parlamentului European, ar trebui luat în considerare atunci când se discută politica comercială comună. Aș vrea să mai spun, domnule președinte, că uh, am primit toate aceste uh, cifre în urma poziției Coreper, uh, care a fost adoptată în urma reuniunii de săptămâna trecută. Modificările sunt de 788 de milioane în ce privește creditele de angajamente și de 3,6 miliarde la creditele de plăți. 800 de milioane de euro au fost diminuați de la rubrica 2 și ne putem întreba dacă aceste reduceri drastice, mai ales în ce privește creditele de plăți, sunt justificate mai ales în, în, într-un climat economic atât de afectat de criză. la rubrica uh, Europa ca uh, actor global, de asemenea s-au făcut reduceri de 94 de milioane și respectiv 791 de milioane la angajamente și plăți. În schimb, s-a uh, uh menținut uh, marja propusă. De asemenea, în ce privește asistența macrofinanciară, cum am mai spus deja, se vor opera reduceri de 15% atât pentru angajamente cât și pentru plăți. Așa cum a hotărât Comisia pe 16 și 17 martie, noi uh, vom da un aviz nu numai asupra uh, secțiunii 3 a bugetului, deci bugetul Comisiei, ci asupra întregului buget al Uniunii Europene. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Președintele, vă mulțumesc, domnule raportor, ați primit uh, proiectul de aviz. Acum îi dau cuvântul domnului Cadarari de la Socialiști și Democrați. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului. Deja anul trecut ne-am ocupat de problema bugetului și dumnealui a reluat toate subiectele pe care eu le-am menționat în timpul primului schimb de opinii făcuse mai multe sugestii care uh, fusese uh, acceptate și de grupul verzilor. Și mă bucur că aici discutați despre instrumentul de cooperare, despre măsurile pentru banane și așa mai departe. Dar mai am câteva observații de făcut. Găsim asistența pe termen lung, dar pentru că detaliile sunt cele mai importante, vreau să spun că nu îmi regăsesc aici întru totul formulările. Raportorul nu spune că măsurile de uh, sprijinire a bananelor vor fi finanțate mai ales din fondul de dezvoltare, lucru cu care noi nu suntem deloc de acord. Apoi, eu am mai spus că noi am vrea să folosim toate mijloacele care ne sunt la dispoziție uh, pentru a ne asigura că drepturile Parlamentului sunt respectate, este de asemenea primordial să spunem că refuzăm ca fondurile destinate dezvoltării să fie folosite în uh, alte uh, scopuri precum ajutorul uh, pentru țările industrializate sau asistența macrofinanciară. Deci, cum spuneam, am făcut mai multe amendamente și aș dori ca raportorul să țină cont întru totul de ele. Mulțumesc, domnul Schulz. Thank you. <clears throat> I also want to thank for this further exchange of views. Mulțumesc. Mă bucur că a avut loc acest schimb de păreri privind o chestiune atât de importantă, din câte am înțeles eu. Uh, cred că ar trebui ca punctul 2 să fie întărit, fiindcă deocamdată nu este limpede ce părere are Comisia de sursele de finanțare. astfel că am putea să explicăm mai clar cum vom finanța Aid for Trade, ICI. Din câte am înțeles eu, cifrele nu s-au schimbat. Cele pe care le avem astăzi nu au fost schimbate pentru aceste două instrumente. Nu am înțeles prea bine cum s-au lucrurile aici. Bun. Aici cred că ar trebui să punem punctul pe I. La punctul 7 v-aș recomanda să ne concentrăm mai mult pe concretizare. Fiindcă aici nu vedem care sunt criteriile de finanțare în uh, cadrul OMC. Bun, sunt de acord cu OMC-ul, dar nu este foarte clar cum stau lucrurile și cred că Parlamentul ar trebui să dea un cadru politic, geografic și regional cu privire la permiterea participării acestor delegații. la lucrările OMC ca reprezentanți ai țărilor ACP. Trebuie să finanțăm uh, cheltuielile de călătorie pentru reprezentanții țărilor ACP din partea adunării parlamentare. Asta pentru a putea îmbunătăți participarea reprezentanților acestor țări la lucrările OMC în momentul în care se discută modul în care putem uh, încuraja depășirea blocadei uh, blocajului negocierilor OMC. Mulțumesc din partea Comisiei. Are cuvântul Cecil Bilo. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului raportor pentru prezentarea exhaustivă a bugetul, proiectului de buget 2011. Nu am prea multe de adăugat, așa cum a explicat domnul raportor, bugetul se concentrează pe redresarea economică, aceasta este și o prioritate a Comisiei, bineînțeles. În ceea ce privește bugetul pentru comerț, așa cum am spus și data trecută la primele noastre discuții, Există o continuitate, deci avem, mai, cel, avem aproape același buget ca anul trecut. Acum, în ceea ce privește aspecte mai uh, precise ridicate de membrii acestei comisii, în primul rând, uh, acestea sunt discutate, cred, și în alte comisii, cum ar fi cea pentru bugete, mai ales în ceea ce privește măsurile de însoțire pentru banane discuția privind uh, bugetul rectificativ uh, pentru 2010 uh, stipulează deja această măsură, iar Comisia a propus-o pentru 2011, dar bineînțeles că luăm notă de îngrijorările exprimate de membrii dumneavoastră în ceea ce privește prioritățile legate de țările cele mai puțin de, cel mai puțin dezvoltate. Acum s-ar putea să fie vorba despre 10 țări din cadrul ACP care se califică pentru acest lucru. Uh, Avem uh, acțiuni uh, de pregătire și, uh, cu țările ASEAN, India și China, iar Comisia dorește ca după 2011 să avem o finanțare mai susținută în cadrul regulamentului ICI Plus, care nu a fost încă adoptat. Și aici suntem de acord cu domnul raportor și anume că trebuie să există o finanțare durabilă pentru a ne asigura că acest centru poate funcționa cum trebuie și că slujește interesele IMM-urilor europene. Cam atât doream să vă spun deocamdată. Mulțumesc și mulțumesc raportorului. Mulțumesc, domnule raportor. Doriți să spuneți câteva cuvinte în încheiere? Pe scurt, domnule președinte, vreau să, vă, să mulțumesc colegilor pentru observații. Unii sunt foarte deschiși discuțiilor, fiindcă există o tradiție a bunei cooperări în, acest, în această comisie cu David Martin, de pildă, până acum. Uneori sunt de acord, alteori nu, dar uh, în ceea ce privește de măsurile de însoțire pentru banane, vreau să vă spun că aceasta este o consecință directă a noilor uh, acorduri de la OMC și e greu să deblocăm fonduri. Eu sunt membru a uh, Comisiei pentru Bugete și știu că își smul părul din cap pentru a găsi încă 4 milioane în următorii ani. Nu putem să mulțumim pe toată lumea, trebuie să vedem care sunt țările care suferă cel mai mult și unde ar trebui investiți acești bani. În ceea ce privește noi culturi și modificări pentru a supraviețui la nivel economic. și în alte regiuni producătoare de banane, care, din păcate, sunt destul de bogate impactul se va face simțit, dar nu atât de grav ca în alte părți. Domnule Scholz, vă spun că ICI a fost redus cu un milion, dar ICI Plus a fost neglijat, deci a rămas la același nivel. Iar OMC, la OMC, ce OMC-ul ne-am luptat uh, aici ca și în trecut, aveam 4 milioane pentru aceste activități și se va hotărâ care vor fi activitățile care vor beneficia de finanțare. Deci, de ani de zile ne-am luptat să obținem acest lucru. E vorba de activitățile OMC-ului, oriunde s-ar desfășura acestea. Iar uh, comisia aceasta hotărăște și deciziile luate au fost întotdeauna echilibrate și au avut ca scop uh, uh, au fost tot timpul în beneficiul cetățenilor noștri. Domnul președinte îl roagă pe vorbitor să fie succint. I just finished, Mr. Chairman. Tocmai am terminat, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, vă reamintesc că termenul pentru amendamente este 5 august la prânz. Nu uitați că vacanța de vară nu ne afectează calendarul. Trecem la punctul 7. Aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de sprijin public. Avem un al doilea schimb de, de opinii privind um, creditul la export, uh, iar uh, Yannick Jadot din partea verzilor va prezenta documentul de lucru pe care îl aveți în dosare. Aveți cuvântul, domnule, aveți cuvântul, domnule raportor. Înainte de a începe, vreau să vă întreb un lucru, domnule președinte. Cât timp avem pentru această discuție? 15 minute. 20 maxim. Mulțumesc, e bine de știut. Dat că este vorba de un uh, dosar legislativ, iar Comisia și Consiliul sunt prezente, este deci binevenit ca în acest al doilea schimb de păreri să putem discuta pe larg. Nu voi relua documentul de lucru, dar vreau să vă spun care este obiectivul pe care mi l-am fixat eu ca raportor privind acest dosar. La ora actuală avem uh, agenții de credit pentru export în diverse state membre care își desfășoară activitatea pe bază națională și care, prin intermediul unor negocieri duse de comisie, participă la un aranjament în cadrul OCDE. Iată, aici este vorba de un act uh, stipulat de tratatul de la Lisabona care și devin, se devine astfel colegiuitor și Acum, uh, acum cinci ani am început aceste discuții privind aranjamentul și au fost uh, necesare aduceri la zi acestui aranjament. Iar acum uh, trebuie să vedem cum se va ocupa Parlamentul de acest dosar. Pentru noi, miza este că în contextul uh, crizei cu care ne confruntăm, când statele membre devin principalii actori ai măsurilor de sprijin pentru industrie, mai ales prin uh, aceste agenții de credit, trebuie să știm la nivel comunitar, în momentul în care facem bilanțul acestor uh, statelor membre ale Uniunii Europene, care este situația. Deci noi uh, cerem prin acest raport să avem uh, transparență comunitară în ceea ce privește aceste agenții. Vreau să dau cuvântul raportorilor din umbră acum, deci o să închei în curând. Dar aș vrea să vă spun că există o agenție de credit, cea mai mare din lume, bineînțeles americană, iar noi, la nivel european, în cadrul unei punere în comun a informațiilor, dorim uh, să existe transparență privind ajutoarele de stat, proiectele și riscurile acoperite, fie că e vorba de riscuri sociale sau de mediu. Noi dorim uh, mult mai puține lucruri decât, uh, decât îi se cere agenției de credit la export americane când uh, dă de seamă în fața Congresului. Noi vrem să știm care este natura riscurilor financiare, financiare economice și sociale a unor uh, măsuri foarte grele din punct de vedere financiar în ceea ce privește, de pildă, extracția de petrol, vânzarea de arme și așa mai departe. O să mă opresc aici, dar încă o dată vă spun că nu vreau să modificăm criteriile la ora actuală, ci dorim ca aceste criterii să fie mai transparente și uh, să uh, transpunem la nivel comunitar situația din SUA, de pildă. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Caspari. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc raportorului pentru declarația sa Creditele la export sunt un subiect important, fără îndoială. În multe state membre ale Uniunii Europene sunt puse la punct uh, sisteme foarte bune care um, reprezintă o parte foarte mare a sprijinului acordat la exporturi. Nu sunt de acord cu unele lucruri spuse de domnul raportor. Nu cred că există, că ne confruntăm cu o problemă în ceea ce privește aceste instrumente în legătură cu subminarea standardelor de mediu și sociale. În ultimii ani am uh, văzut că în majoritatea statelor membre aceste instrumente sunt folosite în mod uh, corect, de bun simț. Nu sunt de acord cu domnul raportor nici în ceea ce privește țelurile noastre. Aici uh, este vorba de o modificare amănunțită pe care noi o putem accepta sau respinge. Aici uh, e vorba de a spune da sau nu, pur și simplu. Raportorul a ridicat uh, o sumedenie de chestiuni pe care le putem discuta și cred că, în conformitate cu tratatul de la Lisabona, trebuie să ne folosim de opțiunile pe care le avem la dispoziție și să analizăm amănânțit aceste chestiuni, dar toate la timpul lor, deocamdată, uh, analizăm la nivel tehnic acest raport și v-aș ruga foarte mult să nu intrăm prea mult în subiect, să ne oprim la aspectul tehnic. Domnul raportor a ridicat foarte multe chestiuni interesante, dar va trebui să le discutăm mai târziu, în momentul în care vorbim la nivel general despre creditele de export, fiindcă acum nu este momentul potrivit. Mulțumesc, domnul Casus, raportor din urmă pentru socialdemocrație. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt de acord cu antevorbitorul meu. După mine, nu este vorba doar despre un raport tehnic. Iată, trebuie să ne folosim de toate instrumentele oferite de tratat pentru a avea o intervenție în profunzime în fața acestor, acestui tip de decizii. Agențiile finanțează prin aceste credite la export proiecte care vizează extracția de petrol, gaze naturale, de două ori mai mult decât ce facem noi prin acordurile multilaterale. Astfel că importanța acestor agenții uh, este foarte mare, fiindcă susțin creditele pentru dezvoltare. Așa cum s-a spus, este... sunt binevenite unele modificări care sporesc transparența în ceea ce privește accesul la date și la informații. Trebuie să știm cum sunt subvenționate aceste, uh, aceste acțiuni, fiindcă prin uh, ratificarea acestor acorduri se poate, se poate întâmpla că se poate depăși aspectul tehnic și intra în sfera politică. Bineînțeles, nu putem să modificăm acordul uh, iscălit deja, care este unul complex, dar am putea să îmbunătățim pe aici, pe acolo, unele criterii. Trebuie subliniată în egală măsură nevoia de a-i privilegia pe cei care se îndreaptă către respectarea drepturilor sociale și a durabilității în aceste acorduri. Și după mine, toate elementele de dezvoltării trebuie să aibă un cel clar, iar creditele la export trebuie să aducă și ele ceva pentru dezvoltarea competitivității europene. Mulțumesc. Mulțumesc. Joe Higgins are cuvântul. And, um, I, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, recunoscător pentru uh, direcția și orientarea oferită de documentul domnului Jado și îl felicit, îi mulțumesc. Nu sunt deloc de acord cu domnul Caspari și cu poziția generală a PPE, care odată în plus dorește să separe uh, drepturile omului de protecția mediului atunci când e vorba de uh, a face comerț și de a face cât mai mulți bani pentru companii. Acest lucru nu poate fi făcut. Așa cum a spus și antevorbitorul meu, uh, susținerea pe care o oferim la uh, nivel global este uriașă și efectele acestor credite la export au un impact imens în foarte multe zone ale lumii. Iar uh, Uh, bună oare, dezastrul din Golful Mexic ar trebui să ne pună pe gânduri mm, pentru că e necesară o evaluare la sânge a proiectelor întreprinse pentru a ne asigura că asemenea dezastre ecologice și industriale nu se mai repetă tocmai uh, prin intermediul facilităților oferite de aceste credite uh, de uh, export. Cred că raportorul din umbră dă și exemplul din Turcia cu barajul uh, de acolo. E vorba de drepturi morale, de drepturile omului și de drepturile mediului în ce privește uh, felul în care sistemul funcționează. Sunt amendamente de consolidat însă uh, susținem direcția orientarea generală a raportului. Domnul Nicola Rinaldi acum, care a fost uh, raportor din umbră pentru liberali. Mulțumesc, domnule președinte. Este un uh, element politic, temele sunt delicate, fascinante, dar delicate, deoarece se aduce atingere la unele aspecte care merg dincolo de uh, ce gândește raportorul uh, în privința raportului său. Primul lucru care mă frapează este dihotomia evidentă pe care documentul de lucru de almintere o semnalează între, pe de o parte, noile competențe exclusive la nivel european vizând comerțul exterior și, pe de altă parte, activitatea viguroasă și permanentă a agențiilor naționale de credit la export. Cred că apare aici o dihotomie care, pe term- la termen lung, trebuie să înceteze. Și în comisia noastră e nevoie de o reflexie politică care trebuie să meargă dincolo de acest aspect uh, și de liniile trasate de OCDE. Apoi, sumele. Uh, cu care lucrează aceste agenții de credit la export sunt sume fabuloase care ne fac să înțelegem că suntem pe cale de a ne ocupa de ceva care constituie practic noduri de putere financiară. Sunt enorm de mulți bani în joc și cred că trebuie să fim extrem de atenți. Cred că abordarea raportorului este întru totul corectă, însă, după părerea mea, aceste lucruri trebuiesc urmărite în acțiunile viitoare. Și anume, în trei domenii. Întâi, mi se pare o problemă complexă aceea de a avea o competență exclusivă în ce privește comerțul extern pe de-o parte și nu suficient sau practic niciun fel de coordonare la nivel european între diversele agenții. În al doilea rând, trebuie să ne punem de acord, cel puțin între membrii europeni ai OCDE, asupra criteriilor de aplicare ale liniilor de ajutor la export, de credit la export. Problema turcă, bună oară, a fost menționată în documentul de lucru. Însă, atunci când discutăm cu diversi, diversi responsabili ale agențiilor de uh, credit la export, apar în viața curentă. Diverse agenții spun acest lucru nu poate fi făcut pentru că se depășesc criteriile pe care noi le respectăm, ținând seama de clauzele de mediu și uh, clauzele sociale. Însă alte agenții vor finanța exact aceeași ă, acțiune. Încurajez raportorul și mă voi opri aici, solicitându-i cât mai multă transparență, solicitând cât mai multă transparență a conturilor acestor agenții. Nu știu dacă Comisia este în măsură să coordoneze diversele activități cu diversele curți de conturi naționale care ar trebui să examineze ce se întâmplă cu acești bani publici ne apropiem de o realitate care este cât se poate de sumbră din punctul de vedere al transparenței uh, la nivelul contabilității și acest lucru este foarte preocupant. Uh, domnul Caspari, din nou. Stimați colegi, pentru a relua câteva din aceste puncte, cred că trebuie să facem o distinție clară între situația în diversele state membre. Poate că în anumite state membre aceste instrumente sunt folosite cu mai multă transparență, însă cred că trebuie să fim conștienți că în anumite state membre aceste instrumente sunt deja foarte transparente și uh, utilizate în mod echilibrat. Uh, discuția trebuie să ține seama de situația din toate cele 27 state membre, ori documentul de lucru al raportorului nu ține seama suficient de diferențele între diversele state membre, cele care aplică mai multă sau mai puțină transparență. În ce privește grupul PP, se pare că acesta nu este preocupat atât de mult de mediu sau de justiția socială. E bine, nu cred că acest lucru este corect. Standardele sociale sunt importante, suntem cu toții de acord, dar în același timp, dacă exagerăm uh, obiectivele pe care le propunem, atunci vom obține exact contrariul la ceea ce ne dorim și vom avea proiecte care vor fi conduse de Uniunea Europeană și vom avea proiecte uh, ale sectorului privat care uh, se supun altor valori. Uh, mai ales dacă sectorul privat nu poate avea acces la aceste instrumente. Atunci, cu siguranță, competitivitatea noastră va avea de suferit și mai există un punct la care țin. Uh, nu e vorba de profituri mari pentru întreprinderi mari. Felul în care uh, aceste uh, instrumente funcționează mi este cunoscut și în Germania este real, realitatea este că IMM-urile în special sunt cele susținute prin intermediul acestor instrumente. Și, uh, domnule Rinaldi, nu doar marile întreprinderi profită de aceste instrumente, ci multe, multe IMM-uri care pot avea 15, 20 sau poate până la 55 de lucrători, sunt cele care profită de acestea, așa încât nu cred că trebuie să renunțăm cu totul la uh, proiect. Și nu e vorba doar de creditul la export. În uh, următorul an sau an și jumătate, când vom avea ocazia, poate că uh, e bine că acest uh, subiect specific a trebui abordat. Vă mulțumesc. Dăm acum cuvântul Comisiei deoarece este cea, cel de-al doilea schimb de opinii, va juga să fiți cât mai succint pentru că timpul nostru s-a cam epuizat. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, voi fi succint, spunând trei lucruri. După ce am ascultat dezbaterea dumneavoastră. În principiu, Comisia susține Um, accentul pe care raportorul dumneavoastră îl pune pe transparență în această arie de politici referitoare la creditul la export. În al doilea rând, uh, Comisia va fi foarte atentă la propunerea inițială și logica acestea pe care a propus-o inițial, uh, referindu-se la disciplina europeană, în scopul de a asigura Uh, certitudinea și temeiul legal. Acesta era unul dintre primele elemente ale propunerii noastre. În ce privește orientarea Parlamentului, sigur că mm, suntem gata să ne angajăm și așteptăm din partea Parlamentului ori a statelor naționale uh, și alte propuneri. Sigur, uh, aceste prevederi propuse vor trebui să poată fi implementate din punct de vedere tehnic și trebuie comparate cu uh, măsurile de transparență deja existente, atât la nivelul Uniunii Europene cât și la nivelul naționale. În al treilea rând, Uh, nu trebuie să falsificăm jocul în ce privește țările terțe, într-un fel în care să aducă o povară suplimentară pe umerii uh, Uniunii Europene. Trebuie să putem continua să ne susținem exportatorii. Este un considerent de politică la care trebuie să ținem, de care trebuie să ținem seama și vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru uh, uh, ultimele remarci, dau acum cuvântul lui domnul raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am notat diversele comentarii și e unul înțeleg că Parlamentul atunci când abordează uh, această problemă uh, nu este un lucru ușor, deoarece e un subiect nou pentru Parlamentul European, acesta al agențiilor de credit la export. Nu uh, ne a mai ocupat de așa ceva și, în orice caz, vom încerca să propunem soluții realiste, operaționale, în uh, perspectiva transparenței pe care o solicităm. De aceea le mulțumesc cu atât mai mult uh, raportorilor fictivi. Astăzi sumele aflate în joc și supervizarea măsurilor economice la nivel european ne impune să urmărim ce se întâmplă mai exact în aceste agenții de credit la export, să ne asigurăm că în cadrul Uniunii Europene nu există concurență uh, neloială și că sumele investite în proiecte sunt investite pe baza unor evaluări um, ale riscului, riscurilor serioase, cunoscute și că, odată în plus, Subliniez exemplul american pentru a vă reaminti că în Europa suntem în mare întârziere și Statele Unite nu sunt uh, uh, o țară care uh, să-și vadă pus în cauză rolul pe scena internațională. Mulțumesc. Următoarea etapă a acestui dosar uh, este în luna septembrie pentru discutarea proiectului de raport. Aici încheiem uh, reuniunea publică de astăzi și le uh, solicit acelor membri care nu fac parte din grupul coordonatorilor să părăsească sala cât mai repede posibil pentru că suntem sub presiunea timpului. Ceea ce înseamnă că doar coordonatorii și secretarii uh, oficialii politicilor grupurilor grupurilor politice, serviciile uh, legislative, uh, serviciul uh, juridic pot să rămână în sală. Toți ceilalți vă rog foarte, foarte mult să părăsiți sala cât mai rapid. Și de asemenea vă rog să vă continuați discuțiile în exteriorul sălii. This applies to the commission also.